Madame Costinger said we that we should start. Doamna a spus că ar trebui să începem. Credem că trebuie să începem. Decision is important for us. Proszę Państwa, otwieramy posiedzenie nasze. Ședința este deschisă. E o săptămână foarte importantă. Se apropie Paștele. Sunt sigur că asta va avea un efect pozitiv asupra activității noastre. Mai întâi, haideți să adoptăm ordinea de zi. Văd că nu cere nimeni să ia cuvântul. Anunțurile președintelui avem uh, interpretare în aproape toate limbile, cu excepția limbii cehă, malteză, irlandeză. Ședința, evident, este transmisă pe internet. Acum procesele verbale de pe 13 februarie. Punctul 4. Schimb de opinii cu domnul Berhard Uhl director executiv al EFSA, Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentelor pentru siguranța alimentelor așadar, am vrea să aflăm ce face în acest moment EFSA, cu ce se ocupă. E o agenție foarte importantă, finanțată de Uniunea Europeană. este importantă pentru că se ocupă cu aplicarea legislației uh, în domeniul alimentar, face cercetare, o cercetare științifică foarte importantă în domeniul siguranței alimentare și activitatea sa este vitală, așadar, din acest punct de vedere al siguranței alimentare. În special, în ce privește evaluarea riscului, managementul riscului, și ne ține informații în legătură cu aceste subiecte. Și trebuie spus că până acum nu am folosit la maxim posibilitățile de cooperare cu EFSA. Așadar, uh, mai degrabă decât să consum din timpul ședinței, îi dau cuvântul domnului doctor Ul, care ne va vorbi despre activitățile curente ale EFSA și care sunt relevante pentru sectorul agricol și după aceea, evident, vom avea întrebări și răspunsuri. Membrii vor putea să transmită întrebări domnului doctor Ur, căruia îi dau acum cuvântul și suntem nerăbdători să ascultăm ce aveți de spus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici pentru prima oară în calitate oficială, ca să spun așa, în fața Comisiei Agri, în calitate de director executiv EFSA și sunt nerăbdător să avem acest schimb de opinii în această după amiază. Activitatea dumneavoastră și activitatea EFSA sunt extrem de Uh, legate și importante și sper că și invers, pentru că ne ocupăm cu sănătatea animală, bunăstarea animală, probleme veterinare, probleme legate de um, uh, furaje, de sănătatea plantelor, toate aceste chestiuni sunt acoperite de EFSA în mandatul său ca instituție de evaluare a riscului la nivel european. În scurta mea prezentare aș vrea să acopăr activitățile Uh, pe care le îndeplinim pentru a vă susține activitatea și voi da două exemple și apoi, sigur, uh, câteva informații în legătură cu interfața dintre știință, pe de-o parte, și politici și cu ce provocări ne confruntăm atunci când producem opinii științifice, avize științifice și aceste avize trebuie să se transforme în politici ale Parlamentului European. Câteva cuvinte despre EFSA. După cum știți, EFSA este un copil al crizei bolii vacii nebune, dacă vă mai amintiți. Legislatorul european, legiuitorul european a decis să separe atunci evaluarea de risc și managementul riscului. Și EFSA face parte de evaluare științifică a riscului, care uh, este în mod obișnuit numită de către noi uh, știință în care putem avea încredere pentru siguranța alimentară. Pentru că despre asta vorba, despre alimente sigure și despre știință, dar noul element aici este încrederea în știință pentru a avea alimente sigure. Pentru că dacă cetățenii europeni nu ar avea încredere în uh, datele noastre științifice, atunci acestea nu ar avea nicio valoare. Din punctul meu de vedere, legislatorul în 2002, legiuitorul, a fost foarte inteligent când a creat EFSA, pentru că a centralizat toate procesele de colectare a datelor, dar nu a centralizat și oamenii. Dacă e să comparăm sistemul nostru cu sistemul din Statele Unite, FDA-ul american e complet diferit, pentru că Europa a decis să păstreze expertiza, cunoașterea științifică în statele membre, mai degrabă decât să o centralizeze într-o agenție uriașă, ci să creeze o agenție mică cu aproximativ 450 de oameni în Parma, în Italia, și împreună cu statele membre să organizeze evaluarea de risc și uh, consilierea de politici în Europa. Și uh, lucrurile nu pot funcționa decât prin cooperarea strânsă cu statele membre și sunt multe exemple despre modul în care putem să ne facem treaba numai cu ajutorul statelor membre. Un exemplu, în această dimineață EFSA a publicat raportul anual privind rezidurile de pesticide din alimente și raportul arată că peste 97% din mostrele de alimente testate de statele membre nu aveau niciun fel de reziduri sau erau în limitele legale. Deci cred că putem fi mândri de modul în care se desfășoară activitatea agricolă în Europa și legislația alimentară este aplicată și de modul în care se face valoarea de risc, iar noi, EFSA, suntem mândri să fim unii dintre jucătorii cheie în domeniu. Totuși, nu ar trebui să ne uh, culcăm pe lauri, uh, trebuie să fim în mod constant vigilenți dacă ne gândim la schimbul global de bunuri și de animale, Asta, evident, presupune și niște riscuri și niște pericole globale. Avem și fenomenul schimbărilor climatice, avem schimbări în comportamentul consumatorilor și avem un proces de inovare rapidă în tehnologia alimentară și în știința alimentară. Și vedem aceste fenomene în multe uh, zone care sunt de competența agri. Uh, vreau să menționez în afară de rezidurile de pesticide, uh, rezistența antimicrobiană, xilela fastidiosa, uh, febra porcină africană, toate, cealaltă, toate aceste boli pe care EFSA a lucrat și a susținut luarea de decizii în Europa cu informații științifice. Și aș vrea să dau două exemple pentru a arăta cum lucrăm și care este rezultatul. În primul rând, anti, rezistența antimicrobială. Cred că există claritate și unanimitate că rezistența antimicrobială este una dintre problemele cele mai presante de sănătate publică. Și EFSA, împreună cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, în februarie au publicat un raport privind nivelele de rezistență antimicrobială în uh, alimente, animale și oameni. Și se estimează că Anual, 25.000 de oameni mor pentru că sunt infectați cu bacterii rezistente la antibiotice. Și, de asemenea, există o variație geografică foarte semnificativă în ce privește rezistența antimicrobială în Europa, în sensul că avem o situație mai bună în țările din nord și din vest și un nivel foarte mare de rezistență în Europa de sud-est. Pentru a combate această problemă avem nevoie de o abordare integrată care să ia în considerare toate aspectele producției uh, și creșterii animalelor. Uh, trebuie abordat uh, în mod foarte unitar pentru că altfel nu vom avea succes și trebuie să colaborăm și am colaborat cu Agenția Europeană a Medicamentului. Recent am publicat un raport legat de modul în care autorii de politici publice pot să ia măsurile corecte în sectorul veterinar pentru a aborda riscurile asociate cu rezistența antimicrobială microbiană și uh, uh, în engleză uh, este reduce, replace, rethink, adică trebuie să reducem nivelul de rezistență antimicrobială, trebuie să uh, înlocuim antibioticele și utilizarea lor cu vaccinuri sau cu alte mijloace de management la, în ferme, trebuie să regândim modul în care se face producția și creșterea animalelor pentru a ajunge la un nivel mai mic de rezistență uh, antimicrobiană și uh, educația și conștientizarea sunt factori cheie. Trebuie să educăm toți actorii implicați și mai ales veterinarii și fermierii în legătură de modul în care se combate rezistența antimicrobială. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să menționez dermatoza nodulară, care este o boală a uh, uh, uh, vacilor, a vitelor, Uh, care era endemică în Africa și care a ajuns din uh, Orientul Mijlociu, Liban, până, și a ajuns Turcia, prin Turcia în Bulgaria, Grecia și în Balcani. Și are un impact uh, socioeconomic enorm în Balcani asupra producției de, uh, de vite, de vaci. Și EFSA, la cererea Comisiei, a emis multe avize științifice în legătură cu modul care ar fi măsurile de control și de intervenție cele mai potrivite și uh, după sfaturile noastre, acum eh, există o campanie combinată de vaccinare și cu, eh, parția, cu o eh, eliminare parțială a turmelor infectate, par să fie o tragedie care să mențină sub control răspândirea bolii. Și sigur, aici cooperarea cu statele membre a fost un factor cheie. Numai obținând date de la statele membre am putut să facem niște modele matematice despre modul în care această boală s-a răspândit în Europa de Sud-Est. Și ar fi și mai multe exemple, dar aș vrea să mă opresc aici și să vin la un alt aspect care se referă la interfața, legătura dintre știință pe de parte și de uh, crearea de politici publice pe de alta. Noi spunem că atunci când știința se întâlnește cu, se confruntă cu valorile, atunci lucrurile devin complicate. Ce încercăm noi să facem este să vă oferim cele mai bune date științifice posibile, cuprinzătoare la zi și obiective pentru a susține deciziile pe care dumneavoastră le luați în Parlament, în statele membre sau la nivelul Comisiei. Evident, trebuie să luați în considerare și alți factori, nu doar uh, știința, e vorba de economie, valori sociale, etică, poate și religie uneori. Și asta e în regulă atâta timp cât aceste două lumi sunt separate. Uh, dar vedem că uneori există o tensiune între rezultatele noastre științifice și așteptările actorilor din domeniul de politici publice. Uneori, aceste rezultate noastre nu îndeplinesc așteptările și agenda actorilor politici. Și atunci, din nefericire, adesea știința este transformată în țapă spășitor în dezbaterea publică și cred că glifosații, de exemplu, sunt un exemplu foarte bun pentru acest fenomen. EFSA produce cam 40 de concluzii în legătură cu ingredienții activi din pesticide în fiecare an. 40. Și acestea aproape că nu sunt observate de către nimeni. Este un sistem de reglementare robust ne bazăm nu doar pe staful nostru EFSA, ci și pe 600 de experți din toată Europa. Și este ironic din punctul meu de vedere că dacă noi producem o opinie științifică începește neonicotinoidele sau alte substanțe, uh, mulți din uh, societatea civilă laudă EFSA pentru munca sa excelentă, dar dacă același sistem, cu aceiași oameni, cu același proces, are un rezultat uh, cum este cel privind glifosații. Aceiași reprezentanți ai societății civile spun că EFSA se înșală, e coruptă, este uh, părtinitoare. Un membru al Parlamentului European a spus chiar public că EFSA ucide oameni. Și cred că uh, Asta e un fenomen care fiecare și alege ce-i convine și lasă la o parte ce nu-i convine. Și înțeleg asta din punct de vedere politic, dar îmi pun întrebarea, cum pot cetățenii să aibă încredere în organizații dacă reputația acestora este discreditată atunci când rezultatele muncii noastre nu se potrivesc cu agenda, politica, cu agenda actorilor politici. Cum să explicăm cetățenilor că valoarea adăugată valoarea adăugată a instituțiilor europene când acestea sunt etichetate drept părtinitoare, corupte sau și mai rău? Cred că este important să păstrăm perspectiva. EFSA face cam 500 de opinii de avize științifice pe an și doar câteva dintre ele uh, intră sub reflectorul atenției publice, sunt uh, atacate și, după părerea mea, uh, creează consecințe disproporționate asupra reputației EFSA. Deci ce am putea să facem? Și acesta e motivul pentru care sunt în fața noastră și anume să avem un dialog deschis și onest. Ar, fi, ar trebui să fie clar când vorbim despre știință și când vorbim despre politică și despre valori. Și eu personal salut orice oportunitate de a comunica cu dumneavoastră Comisia Agri pe acest subiect. Pentru a rezuma, sper că am reușit să exprim clar faptul că EFSA joacă un rol important și este relevantă și pentru alte comisii și de asemenea dacă sper că am reușit să subliniez câteva provocări cu care ne confruntăm sunt nerăbdător să aflu care sunt așteptările dumneavoastră față de EFSA și uh, care este feedback-ul pe care dumneavoastră îl aveți. Așa cum a spus președintele, am vrea să fim cât mai deschiși și mai disponibili pentru Comisia Agri, să vă oferim orice susținere este posibil și de care aveți nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt dornic să răspund la orice întrebări pe care le aveți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă și foarte dinamică. Și acum este rândul membrilor să ia cuvântul. Mai întâi, domnul, uh, doamna Hoibuș. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule Ul. Ați spus mult despre încredere, ați vorbit foarte mult despre încredere în instituții, în evaluări, dacă ar trebui să evaluăm instituțiile din punct de vedere al încrederii, atunci singurele studii uh, pe care le putem lua în considerare sunt cele care nu au niciun fel de conflict de interese cu industria. Deci atunci nu ar fi nicio problemă de încredere. De exemplu, să nu uităm că studiul privind glifosație a fost cerut de Monsanto. Asta nu prea e o modalitate prin care poți construi încredere. Și cred că putem să lăsăm, să uităm despre astfel de studii, să nu mai vorbim despre ele. Deci când baza activității uh, dumneavoastră este cea care este, nu puteți ca studiile să fie finanțate de industrie. În al doilea rând, dacă vreți să construiți încredere, transparența este cuvântul cheie. Dacă vreți să lucrați științific, dacă vrem să lucrăm științific, atunci trebuie să putem să verificăm rezultatele. Asta este o regulă de bază a științei. Și evident, nimeni nu poate face asta dacă nu poate avea acces la date. Deci această chesti- în această chestiune numai accesul la date, mai mult acces poate crea mai mult uh, încredere. Și evident, nu trebuie să existe nicio legătură cu industria. Asta e o istorie veche. Am doi fii care lucrează în industrie. Amândoi sunt oameni de știință, au lucrat în mediul academic multă vreme. Și evident că dacă ei sunt uh, solicitați să facă ceva plătit de industrie, studiul acela prim, uh, ia direcția pe care cel care îl plătește dorește să o ia. N-am avut uh, o problemă în uh, reducerea rezistenței antimicrobiene. Nu am avut o pro- problemă în trecut, problema pe care o avem acum. Am văzut că e o problemă în Spania cu medicamentul Tausin. Deci ce faceți în legătură cu asta? Pentru că e vorba de a ne asigura că nu sunt uh, probleme uh, de contaminare și lucrurile s-au schimbat foarte mult. Președintele, mulțumesc. 20 de oameni au cerut să ia cuvântul. Uh, fiecare va avea maxim două minute. Îmi pare rău, va trebui să vă întrerup dacă depășiți. Domnul Agnew este primul vorbitor. Mulțumesc. Nu, nu cred că mă suspectați că am vreo simpatie pentru vreo instituție europeană, dar am simpatie pentru EFSA, pentru că până la urmă sunteți oameni de știință și produceți rapoarte științifice și alți oameni care nu se pricep, vă spun că munca voastră uh, e un gunoi, nu e bună pentru că nu, e concluzia, nu dați concluzia pe care o vrem noi. Dacă mergem în această direcție, unde o să ne oprim? Au făcut treabă bună cu glifosații, uh, organizația noastră n-a găsit nimic în neregulă cu ei, folosim de 40 de ani. Eu însumi uh, am părăștiat acest produs concentrat timp de 15 ani și încă, uitați-mă, sunt aici, în viață. Deci, în primul rând, ce se va întâmpla cu glifosații? Și în al doilea rând, ce, care credeți că va fi substanța chimică pe care lobby-ul uh, ecologist dorește să o condamne în uh, următoarea, uh, după aceasta? Apoi, publicitatea negativă la pesticide îi face pe mine să nu mai mănânce fructe și legume. Ei cred că sunt contaminate. Oamenii ar trebui să mănânce aceste legume și fructe și în loc să facă asta o să mănânce burger și pizza, care sunt mult mai puțin sănătoși avem uh, o mare problemă cu neonicotinoidele. Acum câțiva ani uh, s-a spus că e o problemă cu ele, că afectează albinele și uh, la stadiul la care planta crește e foarte mică, nu poți să te bazezi decât pe propria rezistență, ca să nu mai spunem mai târziu. Deci a trebuit să înghițim ideea asta că neonicotinoizii afectează <clears throat> uh, albinele. Acum trebuie să înghețim aceeași poveste la sfecla de zahăr. Deci unde o să se uh, termină lucrurile? Și uh, sper că un alt lucru important, sper că ai văzut ca important și ca o idee bună pentru de toată lumea, e vorba de rezistența neomicrobiană și sper că lobby-ul ecologist nu vă va pune bețe în roate și aici. Mulțumesc, domnule președinte. Yeah. Domnul Dorfman, mulțumesc foarte mult, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră, care a fost, ca de obicei, foarte clară. Dumneavoastră ați vorbit despre reziduri și, într-adevăr, aveți dreptate cu ceea ce ați spus. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este că și în acest domeniu uh, de la rezidurile, de exemplu, de la produsele fitosanitare, ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de concluziile oamenilor de știință. Și foarte multe lanțuri alimentare își creează regulile proprii, care nu mai au nimic de a face cu rezultatele cercetărilor științifice. Iată de ce de exemplu, limitele pe care le-am stabilit noi, limitele maxime pentru reziduri, sunt din ce ce mai puțin respectate. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Eu sunt uh, convins că nu este vorba de ceva care este în competența directă a EFSA, însă poate ar fi bine să mai luăm poziție mai clară, să arătăm că EFSA își face datoria și că nu are niciun sens dacă din motive de publicitate sau de alte motive care nu au legătură cu uh, ceea ce ne interesează. Fiecare își face propria lui supiță, ca să spun așa, fără să se gândească la interesul general. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Doamna Căstinger are cuvântul acum. Mulțumesc. Cred că părerile merg cam toate în aceeași direcție și anume că EFSA își face datoria cum trebuie și că răspunsurile pe care le dă pot fi de încredere. În orice caz, faptele alternative sau știrile alternative pe care le primim în ultima vreme, de fapt, vin numai de la anumite grupuri care încercă să facă oarecum chilipir, câștiguri de chilipir din frica pe care o provoacă la cetățeni. Și eu zic că ar trebui să nu supraevaluăm aceste știri. Am două întrebări uh, concrete. Dumneavoastră ați vorbit despre problemele uh, bolilor care au apărut, de exemplu, în ultima vreme. Vreau să știu dacă um, aveți ceva informații mai concrete, pentru că răspândirea unor boli precum cele pe care le-ați numit ar fi într-adevăr o mare problemă pentru Europa. M-ar interesa dacă aveți mai multe informații despre acest subiect și am aflat de asemenea și alte știri îngrijorătoare despre extinderea uh, a UG99, pe care, o boală pe care o vedem în Africa foarte mult și care a intrat prin Africa și în Europa. Și vreau să știu dacă ați uh, văzut studii pe baza acestor informații, dacă EFSA lucrează la înlăturarea problemelor care țin uh, și de un uh, atac, de exemplu, foarte agresiv al unor ciuperci care s-a putut uh, observa în uh, Africa și care a afectat foarte mult culturile la momentul recoltei. Vreau să știu dacă aveți rezultate concrete, științifice despre această boală și dacă aveți propuneri pentru ca să se rezolve această plagă. Doamna Aiuto, vă rog. Mulțumesc, domnule, eh, domnule președinte, și îi mulțumesc și directorului executiv eh, EFSA pentru faptul că a venit încă o dată aici în fața Comisiei de Agricultură. Știu că această agenție este criticată din multe motive. Mm, unii spun că din cauza lipsei de independență, deoarece rapoartele elaborate de EFSA nu sunt pe placul eh, tuturor sau nu sunt pe placul unora. Însă eu personal, ca persoană de legătură cu EFSA, știu că e o agenție care își face treaba cu toată seriozitatea, iar experții din EFSA sunt uh, foarte bine pregătiți. Știu că politica dumneavoastră de independență este revizuită acum, s-a lansat un proces de informare pentru a spori și mai mult transparența. Și tocmai asta vi se reproșează cel mai mult, lipsa de transparență. Și profitând de faptul că sunteți astăzi aici, v-aș cere mai multe detalii în legătură cu acest proces de uh, revizuire a politicii de independență. Prosimy pana posła Van Kendelera. Doamna Van Kendelare, domnul, îmi cer scuze, dar mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Vă mulțumesc și pentru că ați încercat să-mi, exprim, să-mi uh, pronunțați bine numele și ați reușit. Mulțumesc foarte mult uh, domnului director executiv pentru că a venit astăzi la noi în comisie. Mulțumesc foarte mult și pentru tot ceea ce am primit până acum de la EFSA. Am avut un scandal al cărnii, nu de mult, cu carne din Spania, carne de cal. Cei care au fraudat sistemul au reușit să introducă această carne în lanțul alimentar – au fost manipulate și prețurile. Și am trei întrebări din partea mea, vă rog. În primul rând, industria cărnii de cal a pus uh, practic în lumină întrebarea dacă nu trebuie să controlăm mai mult. N-am putea controla mai bine această carne? Vedeți dumneavoastră din punctul de vedere al siguranței alimentare posibilități sau nu? Pe 1 octombrie 2016 a fost Uh, emisă un regulament de punere în aplicare din partea Comisiei pentru importatorii de carne din țări terțe. Au fost permise aceste importuri și nu au existat uh, niciun sistem de înregistrare a medicamentelor folosite înainte. Puteți să ne spuneți câte ceva despre acest lucru? Și trei, în ceea ce privește um, originea cărnii, de exemplu, de la cai neinfectați, originea nefiind întotdeauna cunoscută, aș fi vrut să știu dacă la anumite uh, specii de cai uh, europeni care sunt excluși din cauza uh, măsurilor de siguranță alimentară, dacă nu cumva se folosesc standarde duble. Pe de o parte mult mai strict în Europa și pe de altă parte, pe partea cealaltă și măsuri mult mai dure. Mulțumesc! domnul Iar. Uh, ați spus că EFSA, într-adevăr, este institutul cel mai de încredere pentru evaluarea riscului. Noi am vrut, într-adevăr, să mai externalizăm deciziile științifice, pentru că acestea trebuie să fie luate de către oameni de știință. Aș dori să vă pun două întrebări concrete. În primul rând, eu cred că ne-am decis într-o manieră foarte corectă să lăsăm totuși aparatul să fie foarte mic cel care se ocupă de toate aceste evaluări, pentru că noi nu știm niciodată cu cine să interacționăm. E mai bine să avem, ca să zic așa, un aparat mic, să primim uh, un mandat foarte clar și după aceea evaluările să fie transmise mai departe. Câteodată avem însă și un reproș, și anume că evaluatorii nu au destul timp pentru că sunt prea ocupați. Poate puteți să ne spuneți care este dosarul uh, și ce dosar dați cui pentru ca să garantați totuși o oarecare independență. O altă întrebare concretă din partea mea, vreau să știu, nu știu dacă vi s-a adresat cineva pe subiectul acesta deja, în sensul de combatere a, sau strategie de combatere a bolilor uh, animale, a zo... zoonozelor și vreau să vă amintesc de gripa aviară, de exemplu, în Europa, atunci țin minte că în Comisia pentru Agricultură am spus că suntem destul de nemulțumiți de procedurile pe care le avem în momentul unei astfel de epidemii. Vreau să știu dacă dumneavoastră aveți mandat în cazul acesta sau nu, dacă puteți, de exemplu, să lansați un studiu de evaluare sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Dânanu. Domnul director a vorbit în 2013 de folosirea unor molecule din familia neonicotinoidelor, clotronodină, tiametoxanul și altul și uh, acest, acestea au trebuit să fie retrase din cauza impactului negativ asupra albinelor. Acum, tocmai se reevaluează ultimele concluzii în ceea ce privește periculozitatea neonicotinoidelor. Vreau să știu dacă aceste trei molecule vor fi interzise în continuare, ce se întâmplă cu celelalte neonicotinoide care sunt în continuare prezente pe piață. Ați spus de altfel înainte că trebuie să revizuim uh, felul în care au fost um, în care au fost crescute așadar animalele în, în stil industrial. Aș vrea să știu în domeniul acesta ce se poate face în contextul primei mele întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Andrew. Mulțumesc, Andrew, de fapt. Mulțumesc, domnule director, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru prezentarea dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să vă spun că fost foarte important rolul dumneavoastră în decizia politică pe care trebuie să o luăm în general. Ați făcut și dumneavoastră referire la acest lucru înainte. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți puțin mai multe despre ceea ce ați făcut prin consultare publică pentru a vă modifica politica aceasta de independență uh, pentru că ni este foarte importantă independența dumneavoastră până acum și de acum încolo, având în vedere că credibilitatea vizelor pe care le dați dumneavoastră este esențială. E foarte important ca acestea să fie, bineînțeles, și pertinente și e, pentru noi e esențial să știm pe ce bază lucrăm. Dumneavoastră ați, luat, ați dat de exemplu glifosatul, poate că ar trebui să vă puneți însă în rolul politicienilor când avem organisme internaționale științifice care dau avize diferite și că noi trebuie să alegem, vă dați seama că nu e ușor pentru noi să alegem, fiind dat că noi nu suntem oameni de știință că, care să ne pricepem la domeniul acesta. Iată de ce mi se pare foarte important să se creeze clarificare aici în domeniul acesta, din care glifosatul nu e decât un exemplu. Știți că deja de mai mulți ani încercăm să ieșim din acest rol uh, în care noi trebuie să judecăm Știm că, de exemplu, încercăm să facem uh, studii și să aflăm care este cu adevărat impactul glifosatului pe sănătatea omului. Vă dați seama că e o problemă de credibilitate, nu e un rol foarte simplu care ne revine. Noi suntem până la urmă în legătură directă cu cetățenii și la noi vin cu aceste probleme. Mă întreb de asemenea și vreau să vă pun această întrebare despre problema evaluării științifice, care în niciun caz uh, nu este pusă la îndoială în ceea ce spun acum, dar e vorba de o nevoie clară de publicarea unor studii de către unele autorități uh, publice care să nu fie finanțate din partea industriei, pentru că totuși există un conflict de interes care câteodată nu este foarte greu de tolerat și mai multe scandaluri care au fost, uh, care au izbucnit ne-au arătat în ce măsură se creează probleme și ne îngreunează și nouă deciziile politice pe care trebuie să le luăm având în vedere această amestecare. Mulțumesc! Acum are cuvântul uh, următorul vorbitor. Domnul Huite, mă mulțumesc, um, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră. Multe lucruri pe care le-ați spus eu le susțin. În ceea ce privește rezistența antimicrobiană, cred că e într-adevăr o provocare foarte mare. Eu zic că noi trebuie să abordăm problema în urgență. Dumneavoastră ați vorbit de abordarea unică pe care trebuie neapărat să o avem. Cred că ar trebui într-adevăr să abordăm problema într-o manieră științifică și ar trebui să avem idei noi și propuneri noi. În al doilea rând, în legătură cu ceea ce ați menționat dumneavoastră, distinția între știință și politică, din nou trebuie să rămână foarte clar distincte aceste două domenii. Așa cum ați zis și dumneavoastră înainte, în ceea ce privește materialele protecția plantelor, avem un sistem care funcționează, trebuie să-l aplicăm în continuare, să ne bucurăm că-l avem. Este vorba de un sistem pe care îl avem. Însă, am o mică întrebare în, în legătură cu ceea ce au spus colegii mei neonicotinoidele și cazul acestora. EFSA, dacă am înțeles bine, are linii directoare care se bazează pe așa numitele B-Guidance. Știu că la Consiliu a existat dubii dacă sistemul funcționează bine. Poate că dumneavoastră puteți să ne spuneți mai bine cum funcționează acest uh, sistem de ghidare și pe ce vă bazați dumneavoastră când luați concluziile în baza B-Guidance. Mulțumesc. Doamna Aguilera, mulțumesc. Mulțumesc și directorului EFSA pentru prezența dumnealui astăzi aici. E foarte bine că ați venit aici, în fața Comisiei pentru Agricultură, deoarece știți că în momentul de față au loc foarte multe dezbateri și știți și dumneavoastră că Mulți își pun întrebări în legătură cu existența EFSA și în legătură cu rezultatele științifice. Dumneavoastră spuneați că atunci când intră în joc etica și valorile, și asta se întâmplă în general în Parlament, nu neapărat în această comisie parlamentară. Deci atunci uh, se pun practic sub semnul întrebării analizele științifice. Deci criteriile și valorile nu trebuie confundate cu rezultatele științifice. De aceea eu vă spun, respect activitatea agenției dumneavoastră, există acolo mari specialiști, mari experți care fac o treabă minunată. Și e bine că ați inițiat acest proces pentru a spori transparența la care se referea și colega mea. Asta ne va ajuta să înțelegem munca pe care o desfășurați dumneavoastră acolo. Acum aș avea o întrebare, nu știu dacă vă ocupați și de asta mult sau nu. E vorba de importurile de produse din țările terțe. Și vedem că în ceea ce privește aceste importuri, nivelul de control e uneori mai scăzut. Și uneori se întâmplă și ceva ce uh, e greu de înțeles, ceva cum a fost uh, situația cărnii din Brazilia. Deci cum e posibil să detecteze autoritățile din Brazilia problema și niciuna din frontierele europene pe unde a trecut carnea respectivă? Asta s-a întâmplat și în cazul fructelor, fructe care proveneau din Africa de Sud. Controlele deci, la importuri au devenit mult mai uh, laxe. Deci puteți să-mi dați date mai concrete în legătură cu aceste controle, controle făcute pentru importuri. Uh, sunt, câteți credeți dumneavoastră, potrivite sau pot fi îmbunătățite? Gracias, presidente. Dos preguntas. Mulțumesc, spune doamna Senra. Acum, în primul rând, mecanismele pentru a garanta neutralitatea și independența agenției. Al doilea rând, ce mecanisme există și cum anume procedați pentru a garanta neutralitatea uh, experților care ajung la agenția dumneavoastră, dar provin din rândurile industriei? Pani Poseu Miller. Ja, vielen herzlichen Da, domnule directorul, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Eu am încredere în EFSA și apreciez munca pe care o depuneți și pe care ne-ați prezentat-o și aici astăzi. Pentru mine, ca politician, e foarte uh, important să știu că avem și date care sunt uh, într-adevăr fundate din punct de vedere științific. Nu aș vrea să încerc să întreb acum dacă un studiu care este plătit de Monsanto e mai prost, uh, prost decât un uh, studiu plătit de un institut pentru protecția naturii. Eu cred că protecția naturii este și ea câteodată, și vorbesc de industria protecției naturii, este la fel de coruptă sau, în orice caz, uh, este la fel de înclinată să accepte donații mult mai mari decât ar fi cazul și câteodată chiar pentru studii care sunt finanțate de la UE. Pentru mine e important că avem această EFSA și că uh, noi, ca politicieni, apoi avem curajul să putem evalua faptele pe care le primim. Vă mulțumesc pentru că ați vorbit un limbaj foarte clar. Pentru mine însă se pune întrebarea în ce măsură dumneavoastră uh, vă bazați pe cunoștințe care au fost uh, actualizate în anumite țări. Mă gândesc la studiul despre albine și neonicotinoide pe care noi l-am uh, folosit în Bavaria, în uh, landul Bavaria și vreau să știu dacă studiul acesta care a avut și un studiu practic uh, este folosit în evaluările pe care le faceți dumneavoastră. Desigur îmi doresc transparență. Transparența e singura cale folosită care ar trebui să fie corectă. EFSA n-are nimic de ascuns aici. Eu zic că trebuie să mergem mai departe pe această cale transparentă și vă mulțumesc oricum pentru tot efortul depus. Domnul Rope, mulțumesc foarte mult, domnule director. Mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Foarte interesant tot ce ne-ați spus. Am mai multe întrebări. După cum știm cu toții, instituțiile au permis statelor membre să decidă dacă să cultive sau nu produse modificate genetic. Unele state membre au refuzat să o facă, altele nu. Eu aș vrea să vă întreb uh, părerea dumneavoastră personală, dacă credeți că ar trebui să extindem producția de OMG-uri sau nu. Și altă întrebare, tot din partea mea, acum un an, de un uh, grup de deputați în uh, Parlamentul European au verificat uh, rezidurile de glifosat din corpurile lor și interesantele au fost rezultatele cam cu de 10 până la 30 de ore erau limitele depășite în propriul lor corp față de, de exemplu, um, în alte surse de apă, de exemplu. Ați spus că 3% doar din uh, alimente depășesc normele. În ceea ce privește acum febra porcină africană, știm că în ultimii trei ani în statele baltice și în Polonia ne-am confruntat cu această boală și, din păcate, e din ce în ce mai acută. În ciuda tuturor măsurilor care s-au luat la nivelul statelor membre sau la nivelul UE, însă nu putem să combatem boala eficient în continuare. Nu știu ce se întâmplă pe viitor, dar în Estonia, în Letonia și Lituania, fermierii mici nu mai pot să mai crească porci din cauza acestui flagel și este o mare problemă pentru ei. Mi-amintesc, de exemplu, când am discutat despre vaccinuri, dar se pare că nimeni nu mai vorbește de un vaccin. Nu știu dacă dumneavoastră l-ați comandat sau nu, dacă se poate aplica sau nu. Am vrea să știm măsuri concrete, dacă s-au luat, pentru ca să combatem în fine acest flagel. Mulțumesc, doamna Delaier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director. E foarte greu tot timpul să intervii când s-au luat deja cuvântul de multe ori. Vreau însă să spun că acest tip de audiere ar fi fost bine să o organizăm la momentul scandalului glifosatului, pentru că dezbaterea a fost aproape surrealistă. Ați spus că trebuie să fim reci, trebuie să nu fim uh, emoțional, dar am fost acuzați că, uh, că spunem uh, oamenilor lucruri și că le facem frică, dar eu am vrut, văzut cu ochii mei acum parcă se dorea ca copiii mei să moară de cancer. Deci e adevărat că atunci când suntem într-o uh, febră, nu mai ascultă nimeni, iar noi, parlamentarii, trebuie să rămânem totuși cu sânge rece în uh, scandalurile existente și să încercăm să ne bazăm uh, gândirea pe nonconformitatea între studiile unor experți și ale EFSA. Noi totuși trebuie să facem diferența aceasta, dar e foarte greu pentru noi, este extraordinar de greu să avem aceste rezultate contradictorii atunci când trebuie să luăm decizii. Am vorbit despre perturbatorii endocrini, am vorbit despre neonicotinoide și mi-ar fi plăcut să avem mai multă coerență în activitatea dumneavoastră pentru ca să calmați totuși opinia publică și să nu facem jocul populismului. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, domnule Url, domnule director, pentru că sunteți aici la noi în comisie. Eu zic că ar trebui să veniți măcar o dată pe an la noi în comisie pentru ca să putem discuta. Ați vorbit de rezultatul în care 97% din alimente nu prezintă niciun rezidu dincolo de normă și nu se depășește plafonul permis cei 3%, care sunt produsele mai ales afectate sau există anumite regiuni mai degrabă care sunt afectate de această depășire a pragului? Poate se pot trage anumite concluzii. E vor... Apoi, în legătură cu rezistența la antibiotice de care ați vorbit de asemenea, există cunoștințe în ce măsură medicina um, veterinară poate să facă uh, Um, poate să contribuie până acum de fapt la această rezistență sau chiar medicina umană. Ați mai vorbit de asemenea și de faptul că atunci când rezultatele nu convin, se um, încearcă presiuni puternice pe care le simțiți și dumneavoastră la EFSA. Eu am auzit, de exemplu, că copiii de fermieri în Germania sunt, de exemplu, hărțuiți la școli, ba chiar da, părintele care, uh, unui copil care părintele este președintele unei comisii agrare a fost uh, hărțuit copilul respectiv pentru că din cauza acestei apartenențe a tatălui său la mediul agricol. Putem eventual să dăm mai multe informații uh, la școli pentru ca să nu mai uh, afle profesorii tot felul de știri uh, groaznice pentru care, care duc după aceea la hărțuirea copiilor, astfel încât câteodată mulți uh, unii fermieri au renunțat pur și simplu la meseria lor pentru ca să îi protejeze pe copii. Știu că, de exemplu, și acțiunea doamnei ministru al mediului împotriva agriculturii a făcut ca această hărțuire să fie și mai uh, puternică. Pe de altă parte, trebuie să fim totuși liniștiți pentru că am văzut sondaje pentru a vedea care sunt grupările profesionale care sunt foarte importante pentru populație. După, pe locul întâi, uh, doctorul, agricultorul, polițistul și uh, profesorul, după care omul de știință. Deci foarte jos suntem noi politicienii și procurorii. Deci ca să știți, stima la populație este totuși foarte ridicată, pe, dincolo de toate eforturile de distrugere recurgere pe care le fac ONG-urile sau alte grupări care au interese în industrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Flanagan, am venit aici, am învățat foarte multe lucruri, spune domnul Flanagan. Rolul pe care îl jucați dumneavoastră este foarte important. Noi vrem să avem încredere în dumneavoastră, ceea ce e foarte important pentru noi. Însă am fost șocat de ceea ce a spus uh, colega mea, doamna Müller, despre companiile precum Monsanto și care are încredere la fel de mult într-un studiu Monsanto ca un, într-un studiu făcut de un grup de mediu. Totuși, indiferent dacă, dacă un grup face un studiu, e adevărat, poate să nu fie bine, dar Monsanto nu dorește decât să facă bani pentru acționarii săi, indiferent care este uh, Uh, studiul în cauză. Deci cauza pentru acest lucru uh, este că, de exemplu, uh, consecința este că studiile pe care ei le vor produce se asigură ca să nu se oprească această, acest scop. Nu cred că nimeni este surprins, însă sunt foarte surprins să văd că, de exemplu, oameni care au o fermă de cartofi au senzația că noi nu le mai lăsăm nicio șansă între înfometare și otrăvire mă întreb dacă am ajuns uh, la extremele acesta și în calitate de părinte sunt foarte îngrijorat de posibilitatea de a folosi aceste pesticide în continuare. Pe de altă parte, vorbesc cu agricultorii care îmi spun că nu ar putea să își dea de mâncare familiei dacă nu folosesc aceste pesticide. Am uh, vrea să știm ceea ce gândiți dumneavoastră despre aceasta. În momentul de față, un deputat din Irlanda și un deputat verde uh, a făcut, uh, a discutat foarte mult despre glifosat și au participat la o propunere. Nu, la punctul 7 se poate vedea să dea un judecată Monsanto pentru studii falsificate cu privire la securitatea acestor um, substanțe. Eu știu că, de exemplu, dacă nu aș semna așa ceva, m-ar îngrijora pentru că aș vrea să știu ce se întâmplă aici până la urmă, iar opinia publică aude ambele opțiuni și o parte și cealaltă. Aude, de exemplu, că EFSA nu este de acord cu alte foruri sau instituții și în uh, propunerea din partea verzilor și a unui deputat irlandez cer să cer, cer Curții de Justiție și uh, ECO să uh, retragă um, toate produsele cu glifosatul și să ia toate Uh, măsurile necesare înainte de investigarea absolută a glifosatului și a toxicității acesteia și a tuturor formulelor care conțin glifosatul. Chiar și după aceea, EFSA și ECHA-ul trebuie să ia, tragă concluziile necesare. De ce există însă așa o diferență de abordare? De ce nu pot să vină mai multe organizații să spună că sunt, vin organizații, spun că sunt îngrijorate și asta spuneți că nu sunteți îngrijorate? Aș vrea să știu de unde vine această contradicție. Mulțumesc! Mulțumesc. Din când în când vă rog să vă uitați și la, și la ceas. Domnul Tarabela. Merci pour votre exposé. Domnule președinte, Domnule președinte EFSA, vă mulțumesc pentru prezentare. Sunt printre deputații care uneori v-au criticat instituția. Nu pun la îndoială, bineînțeles, rațiunea de a exista acestei agenții, sunteți utili, siguranța alimentară e importantă, deci sunteți o instituție foarte utilă. Acum câțiva ani uh, v-am criticat foarte mult împreună cu alți uh, colegi, era vorba de cazul doamnei Banati. CV-ul acestea fusese cumva modificat pe site-ul EFSA, deoarece dumnea ei făcuse parte din uh, Institutul International Life Science Institute un institut, ca și alți colegi al noastră, deci a făcut parte în acest institut. E Institutul pentru Științele Vieții. Frumos titlu, însă când vedem cine se ascunde acolo, deci acolo sunt experți din lumea academică, autorități publice, dar și industria. Și industria finanțează acest institut. Dow, Carhill, um, Monsanto, toți giganții uh, agroalimentari din domeniul semințelor și pesticidelor. Deci vrea să știu dacă ați putut lua măsuri pentru a vă limita dependența față de acest institut cu un nume atât de frumos în care ascunde o dependență față de industrie. Asta e problema dumneavoastră. Bineînțeles, e greu să găsești experți relativ uh, independenți de industrie. Și aș vrea să știu, deci, dacă după situația doamnei Vanati, poate că nu a fost un caz izolat, deci vreau să știu dacă ați putut lua măsuri pentru a vă crește independența față de acest institut. Acum 4-5 ani am avut această situație nefericită. Domnul Caputo. Si, grazie. Mulțumim domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc și domnului director UR pentru faptul că a fost dispus să vină aici. Și eu sunt printre cei care de mai multe ori am criticat activitatea EFSA, însă am uh, mult respect pentru uh, munca și activitatea persoanelor calificate de la această agenție. Aș vrea să revin asupra unui aspect care a fost uh, abordat, însă pentru care cred că e nevoie de un răspuns clar din partea dumneavoastră și repet deci întrebare. Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice a stabilit pe 15 martie că glifosatul nu poate fi considerat cancerigen. Și EFSA a închis, practic, porțile față de ceea ce stabilea OMS în 2015 prin Agenția Mondială de Cercetare a Cancerului, care clasificase, care stabilise că glifosatul e probabil cancerigen. Deci, acum, dumneavoastră, voi mențineți poziția. Mă întreb dacă deciziile acestor două agenții n-ar putea duce la autorizarea glifosatului în Europa pentru încă 15 ani doar și e vorba doar de molecula unică a glifosatului și nu de celelalte 750 de formule care sunt comercializate. Deci se vor ignora practic altfel efectele de sinergie cu alte substanțe chimice. Deci mă întreb dacă Știți că există și un dosar din partea autorității federale din Germania care avertizează uh, în legătură cu prezența glifosatului în anumite formule. Autoritățile germane au uh, făcut acest studiu care a fost practic citat și de OMS și de alte organizații. Însă e clar, acest studiu intră în contradicție cu dovezile științifice. Deci dumneavoastră, de la EFSA, ne puteți spune ce documente, ce aveze, avize științifice ați luat în calcul când ați luat o decizie pentru a stabili dacă glifosatul e toxic sau nu. Mulțumim, doamna Schreier. Vă mulțumesc. Domnule director, nu am putut să citesc toate documentele, tocmai am ajuns aici, însă aș avea câteva întrebări eh, referitor la țările de jos. Ne ocupăm de nanotehnologie. Universitate care folosește mult aceste noi nanotehnologii și până acum ni se spusese că nu există motive de îngrijorare, însă recent există o nouă directivă cadru apei în care Uh, tonul e mult mai critic. Și nu știu să disting aici între ce e adevărat și ce e fals. Ne puteți da informații în plus, există rapoarte în legătură cu asta și ce putem ști pe viitor, deoarece până la sfârșitul anului va trebui ca în Comisia ENVI să ne uh, exprimăm în legătură cu această problemă. Domnul Faran. Alors, euh, d'abord, je voudrais répondre à Madame Mulțumesc. Eu sunt un populist Însă nu sunt uh, eu uh, responsabil de disperarea agricultorilor europeni. Toate aceste politici ultraliberale au, i-au adus pe agricultori acolo unde sunt ei acum. Ar fi bine să putem vorbi puțin mai mult despre temele de mediu aici. În primul rând, referitor la trasabilitate. Nu există control în ceea ce privește lanțul de producție. Și din nefericire, fie că e vorba de Franța sau de alte țări, nu există suficiente persoane care să facă aceste controle. Și de aceea, după părerea mea, etichetarea e foarte importantă. De la 1 ianuarie 2017, cam un produs din 5 e conform în ceea ce privește etichetarea țării de origine mai ales când mă gândesc la etichetarea Uniunii Europeană, care practic ă, duce în ă, eroare. Această etichetare ă, UE nu, duce de, nu face decât să camufleze anumite fraude. Am văzut-o asta din Spania sau ulei de măsline sau carnea de vită. Trasabilitatea și etichetarea sunt eh, practic eh, principalele elemente pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu. Am posul Hausling. Domnul Hausling. Ja, <clears throat> Herr Ohl, Sie haben... Mulțumesc, domnule Ohl. Dumneavoastră ați ținut o prezentare similară și la Comisia pentru Mediu și ați vorbit de tocmai această diferență sau de cele două lumi, politica care se lasă indusă în eroare și după aceea independenții, oamenii de știință care trebuie să fie plini de încredere și noi trebuie să avem încredere în ei. Totuși ar trebui să corectați puțin această prezentare a lumii, pentru că totuși această lume de știință care trebuie să fie așa de încredere a făcut deja destul de multe greșeli, atrațin PCP și altele, sunt doar câteva exemple tot felul de medicamente sau alte lucruri care au fost demonstrate cu studii întâi că sunt bune și după aceea nu era deloc atât de independent acel studiu. Și totul întotdeauna se spunea că e foarte serios, dar nu există un studiu foarte serios și independent. Politica totuși are o funcție de cântărire, trebuie să vadă dacă se poate sau nu aplica un anumit, o anumită substanță, ea trebuie să cântărească toate părțile. Și deci nu cred că e frumos să prezentați așa o dihotomie între știința pe care dumneavoastră o reprezentați și politicienii care nu sunt serioși. Nu mi se pare serios ce faceți dumneavoastră cu această dihotomie. Eu aș fi foarte mulțumit cu ce faceți dacă nu ați face această separare, dacă v-ați pune puțin în uh, locul nostru și chiar uh, v-ați gândit cum arată să dai un studiu independent. Nu este un, un destin pe care dumneavoastră trebuie să-l acceptați și trebuie să-l acceptați numai Uh, studiile din partea industriei, trebuie să le verificați, să vedeți dacă au sens, dacă uh, sunt coerente, dacă sunt uh, în sensul, dacă, conf, dacă sunt conforme verificărilor care se fac de obicei în Uniunea Europeană, dar dumneavoastră nu aveți mijloacele și nici știința necesară pentru a le verifica. Deci nu trebuie să vă purtați ca și cum ați fi o instituție care sunteți absolut independentă și științifică. Dumneavoastră doar trebuie să verificați și până la sfârșit trebuie să deveniți și dumneavoastră mai științific dacă ați fi în măsură să verificați independent ceva din punct de vedere științific și nu să depindeți de industrie, atunci cu siguranță ați avea altă poziție în uh, opinia publică. Am o întrebare concretă și anume legată de neonicotinoide. Sigur că lucrurile sunt puțin uh, întoarse pe dos, dumneavoastră veți fi criticat la rândul dumneavoastră de alții. Totuși, întrebarea pe care vreau să vă pun eu zic că e interesantă. Ați spus că 97% din alimente uh, nu sunt uh, problematice, 3% sunt însă foarte multe, de fapt, dintre ele. Dacă ne uităm și la um, dispariția unor specii, la dispariția biodiversității și la folosirea pesticidelor, ați spune chiar că există o legătură directă sau nu credeți că există o legătură directă între aceste două fenomene? Vă mulțumesc! Dziękuję. Pan poseł Bovea. Monsieur... Domnule Url, mă bucur foarte mult să vă văd astăzi aici. De câțiva ani de zile lucrez cu EFSA și mulțumesc domnului Tarabela că reamintit afacerea Vanati. A fost o afacere care i-a permis agenției EFSA să lanseze acest proces de a-și uh, spori independența gândindu-ne aici la conflictele de interes. Deci, fără această afacere, lucrurile nu ar fi înaintate atât de rapid. Acestea fiind spuse, avem totuși mm, și alte probleme. Și acum, în primul rând, referitor la chestiunea științifică. Avem o mare problemă de metodologie în ziua de astăzi, deoarece de fiecare dată când un produs e evaluat, documentele folosite ca bază de, pentru evaluare sunt cele furnizate de întreprindere și asta în cazul Monsanto, Bayer, Syngenta, practic în toate cazurile. Acestea sunt documentele de bază, după care comitetul de expertiză intervine și să vadă și, da, și verifică dacă există literatură științifică, pro și contra. Și mai există ceva părținitor, practic, din start, deoarece documentele de bază sunt cele furnizate de companie. Deci de aceea trebuie să ieșim, practic, din acest model, deoarece dacă documentele de bază sunt din start părtinitoare, restul procesului va fi părtinitor. Și ajung la partea a doua. Toată lumea recunoaște astăzi că această agenție trebuie să fie mai independentă și dumneavoastră acceptați acest lucru, practic. Însă există o singură cale de a fi independent și anume să ai bani. Deci dacă vrei să poți să ai o agenție care să fie independentă de industrie, e bine, în cadrul bugetului european, agenția trebuie să fie dotată cu cel puțin jumătate mai mult din fondurile pe care le acum. Deci nu ai cum să fii independent dacă nu ai bani. Asta e imposibil. De aceea eu cred că dacă am face așa ceva, am fi inteligenți. Deci pentru a apăra independența EFSA e nevoie de fonduri. Și astfel ați putea avea experți în fiecare domeniu, experți cu adevărat independenți, care nu ar avea și altceva de făcut și astfel ați putea uh, evita toate situațiile acestea ambigue sau uh, marcate de conflicte de interes în care sunteți obligați să ajungeți. Deci mai mult uh, finanțare pentru EFSA, iată soluția de a avea, pentru a avea o agenție independentă. Nu mai văd pe nimeni care să ceară cuvântul. Atunci dau cuvântul directorului EFSA pentru a ne răspunde timp de 15 minute. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you, dear members of the Parliament. It was 20 questions. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Au fost 20 de întrebări. Trebuie să răspund în 15 minute. E o provocare dar mă voi opri la ultimele cuvinte ale domnului Bove. Mai mulți bani pentru EFSA. Uh, dumneavoastră sunteți autoritatea noastră bugetară, Parlamentul European, dar aș vrea să grupez întrebările pe teme, transparență, independență și uh, date științifice. Și poate încep cu problema datelor științifice, pentru că au fost menționate de mai multe ori regulamentul făcut de acest Parlament obligă pe cel care face cele pentru autorizație să aducă date care să-i permită evaluatorului de risc să-și dea un verdict privind siguranța produsului. Asta e valabil pentru pesticide, pentru aditive alimentare, pentru aditive din furaje, pentru produse farmaceutice. Se poate critica acest lucru, dar este legea. Asta, așa spune regulamentul. Deci dacă asta ar trebui schimbat, suntem în locul cel mai potrivit să-l schimbăm. Ar fi nevoie ca Parlamentul și Consiliul Legiuitorii Europeni să schimbe modul în care studiile și valorile se fac în Europa. Acum, asta e situația. Solicitantul trebuie să vină cu un dosar care conține suficientă informație, așa cum este uh, prevăzut în orientările OCDE, deci metodologia asta nu a fost inventată de companii, ci de orientările OCDE. Sunt standarde internaționale despre cum se face, de exemplu, un studiu de uh, carcino, uh, carcinogenic la uh, șoareci, să zicem. Și asta se fac în laboratoare independente certificate care respectă condițiile COP uh, și uh, Noastră spuneți, da, dar tot nu avem încredere totală în aceste date, pentru că industria e cea care comandă aceste studii, nu e o organizație independentă cum e EFSA sau Agenția Europeană a Medicamentului sau oricare alta. Cred că dacă asta trebuie schimbat, asta trebuie schimbat de nivelul politic. Noi nu putem să schimbăm asta. Noi suntem obligați să folosim datele solicitantului plus toate celelalte dovești științifice disponibile în literatura de specialitate. Deci pentru glifosat, de exemplu, am examinat peste 700 de studii și publicații științifice și nu doar cele ale industriei, ci și tot ce este disponibil pe piața științifică, dacă îmi permiteți acest termen. Dar aceste studii, ca să vă dau un singur exemplu, în Statele Unite ei fac uh, acum un studiu multigenerațional privind uh, toxicitatea bisfenolului A și uh, contribuabilul american a investit în acest studiu cam 30 de milioane de dolari. Un studiu, 30 de milioane. Noi evaluăm sute de studii anual, sute. Deci dacă vă imaginați că el s-ar putea să comande și să plătească aceste studii, nu vorbim de 5 milioane de euro, ci de sute de milioane de euro în plus. Și asta e o decizie politică. Dacă societatea plătește pentru aceste studii dintr-un buget sau solicitantul care vrea să pună pe piață produsul plătește noi, EFSA, evaluăm toate studiile care vin cu date științifice, le, ne uităm la puterea statistică, la coerența logică, la toate aceste lucruri. Deci suntem convinși că putem evalua studiile, indiferent cine le-a comandat. Putem să ne dăm seama dacă există date corecte și dovezi corecte sau nu. Deci am mare încredere în acest sistem, e folosit la nivel mondial dacă cineva vrea să-l schimbe, atunci uh, ar fi nevoie de o declarație puternică dintr-o perspectivă politică. În ce privește independența oamenilor noștri? Cred că asta a fost a doua parte menționată. Cât de independenți sunt oamenii noștri? Cei 150 de angajați pe care avem trebuie să respecte regulamentul, uh, trebuie să-și declare interesele anual, sunt independenți, sunt angajații noștri, sunt ca și funcționarii Comisiei Europene, dar într-o situație contractuală diferită, pentru că noi nu avem funcționare, avem contracte pe termen de 5 ani la agenție. Și apoi Europa a decis să folosească experți din statele membre și cred că asta a fost o decizie foarte inteligentă a legiuitorului, pentru că am avut ocazia să uh, adunăm experții. De exemplu, când am vorbit de legătura dintre insecte și alimente și furaje. Uh, am căutat oamenii cei mai proeminenți care aveau expertiză în domeniul insectelor și am colaborat cu ei în grupurile noastre de lucru și în panelurile noastre. Cum ne putem asigura că sunt independenți? Cred că domnul Bove și domnul Hausling știu asta. Avem o politică de independență foarte puternică. Toți cei care lucrează pentru noi trebuie să completeze o declarație de interese. Evaluăm cam 8.000 de declarații de interese în fiecare an legate de aproximativ 35.000 de subiecte pe agenda întâlnirilor noastre. E o povară administrativă uriașă, dar ne asumăm pentru că trebuie să ne asigurăm că activitatea noastră științifică este independentă. Poate ea să fie complet independentă? Cred că trebuie să fim pragmatici într-un fel. Uh, cercetătorii universitari astăzi, în cadrul programului de cercetare Horizon 2020, ei sunt forțați să participe la parteneriate public-private, ei sunt forțați să aibă parteneri din industria în cercetarea lor și evident, industria se duce la cei mai buni experți ca să le facă studiile, pentru că altfel, dacă nu faci astfel de studii, n-ai cum să ai o carieră în cercetare. Și atunci când acești oameni vin la EFSA, noi trebuie să le spunem, a, ne pare rău, aveți o legătură cu industria, ați primit bani de cercetare de la industrie. Deci și aici cred că avem o tensiune politică pe de o parte, pentru că există această uh, uh, nevoie de inovativitate și de competitivitate și vrem să dezvoltăm cercetarea, dar pe de altă parte, în evaluarea de siguranță vrem experți complet independenți. Și aici avem nevoie de o abordare pragmatică, cu o politică independentă puternică, care să evite conflictele de interese, dar avem nevoie de oameni care au lucrat în uh, în uh, viața reală și au făcut cercetare reală cu probleme reale și aici lucrurile nu sunt în alb și negru. Și pentru asta avem o politică, avem măsuri de implementare și uh, updatăm această politică acum. Avem o consultare publică, are loc chiar acum, în legătură cu noua politică de independență și aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră să contribuiți la, să contribuiți la noua versiune a acestei politici uh, de independență. Cred că EFSA are cea mai strictă politică de independență în peisajul european. Ea este ea perfectă? Nu. Nu e perfectă. Este un echilibru între excelență științifică și independență științifică și acest echilibru e o provocare de zi cu zi pe care noi o asumăm și suntem transparenți în legătură cu asta. Puteți găsi fiecare declarație de interese individuală pentru toate toți cei mie de experți pe uh, site-ul nostru. Nu e nimic secret. Și dacă mai permiteți un lucru în legătură cu datele și cu transparența lor, pentru că s-a discutat și despre glifosat, oamenii au spus cum să nu publicați toate studiile pe care le folosiți în activitatea noastră. Da, după cum vă imaginați, dacă un uh, solicitant investește milioane de euro într-un studiu, el spune, e proprietatea mea intelectuală și această proprietate intelectuală este încă protejată în Europa. Pentru că industria nu vrea ca un concurent să ia acest studiu și să se ducă în Brazilia sau China și să obțină autorizare de piață cu un studiu care a fost făcut și finanțat de o altă companie. Deci trebuie să echilibrăm transparența și deschiderea cu obligația noastră de a proteja proprietatea intelectuală. Încă o dată, o situație nu e în alb-negru, e o decizie discreționară pe care trebuie să o luăm, influențată de deciziile Curții de Justiție. Curtea de Justiție creează jurisprudență care ne ghidează în aceste ape tulburi și recent am avut o decizie privind Convenția de la Arhus, care va schimba modul în care uh, facem studiile și le publicăm Eh, și am eh, publicat unele studii, patru membri ai Parlamentului European au cerut eh, acces la toate datele privind glifosații și pentru prima dată am publicat 10.000 de pagini de date brute pentru a permite analiza, supravegherea științifică. Vrem ca activitatea EFSA să poată fi verificată și reprodusă și dovedită falsă, dacă se poate. Eh, știința, până la urmă, este un scepticism organizat și vrem această supraveghere, dar nu putem să lucrăm în afara cadrului legal, nu putem să punem totul pe website-ul nostru, trebuie să lucrăm în cadrul legal pe care ni l-ați dat dumneavoastră la EFSA, pentru EFSA. Mai am câteva minute. Vreau să mă uit, eh, să trec rapid prin între, întrebări, n-am reușit să răspund la cele mai multe. Domnul Dorfman a întrebat dacă este util să mergi sub limitele maxime de reziduri, începește rezidurile de pesticide. Opinia mea este că limitele maxime sunt limite sigure. Dacă ești sub ele, hrana e sigură. Tot ce, tot ce e sub aceste limite e o chestiune de calitate. Nu e, n-ar trebui să fie legată de siguranță. Dacă oamenii au programe de calitate și vor să reducă și mai mult, atunci asta poate fi o strategie de diferențiere de marketing, dar nu are legătură cu siguranța și n-ar trebui să dăm impresia că ar fi legată cu siguranța. Asta n-ar fi bine pentru sistemul nostru. Doamna Ayuso, ați menționat uh, politica de independență a EFSA. Încercăm să colaborăm și cu Parlamentul European, să avem uh, contribuția dumneavoastră în legătură cu această politică de independență. Ea este supusă consultării și vom fi Uh, bucuroși să avem contribuțiile dumneavoastră. În ce privește cum uh, selectăm oamenii de știință pe care îi folosim? Ei lucrează în universități, în organizații de, organizații de cercetare ale statelor membre, ei rămân angajați acolo, statele membre le plătesc salariile, care e una dintre marile, cele mai mari probleme pentru noi, pentru că ce auzim acum când cerem cei mai buni experți este de la angajatorii lor care ei ne spun da, putem să vă dăm oamenii ăștia, dar vrem să ne dați 1000 de euro pe zi pentru ei. Și nu avem bani, ăștia. Deci până acum, sistemul era bazat pe voluntariat, voluntari care erau angajați în, cercet- în organizații de cercetare ale statelor membre și angajatorii lor îi lăsau să lucreze până la 50 de zile pe an, 50 de zile pe an e mult, să lucreze pentru proiectul european. Dar acum, odată cu criza economică, organizațiile din statele membre ne spun din ce în ce mai mult nu ne mai putem permite să vă dăm cei mai mulți oameni, cei mai buni oameni către EFSA și către proiectul european. Dar fără ei putem să închidem. Pentru că modelul european e un model foarte inteligent, dar e și unul foarte delicat. Avem nevoie de susținere politică în statele membre ca să lase în continuare pe cei mai buni oameni ai lor să lucreze și la nivel european, să facă evaluare de risc pentru proiectul european. Asta este probabil cea mai mare provocare cu care ne confruntăm pentru viitorul EFSA. Cum să atragem cei mai buni oameni de știință fără să îi plătim, fără să avem un contract cu ei și fără să le oferim proiecte de cercetare sau publicații uh, renumite la nivel internațional, publicații științifice. Deci aici avem nevoie de susținere politică de la statele membre și de la Parlament. Au fost întrebări în legătură cu neonicotinoidele. Cu toții știm că a existat o interdicție în 2013 și Comisia ne-a cerut să adunăm date suplimentare, așa numite date de confirmare, și am publicat uh, raportul în toamna lui 2016 datele de confirmare pentru cele trei neonicotinoide. Ce facem noi acum este o reevaluare completă a utilizării tuturor neonicotinoidelor, care se va publica în noiembrie 2017. Va fi o nouă concluzie privind riscul neonicotinoidelor uh, pentru toate modurile de utilizare în Europa. De asemenea, s-a pus o întrebare în legătură cu uh, acel document uh, dezvoltat în uh, 2012 și care a fost transmis statelor membre 2013-2014 și care încă nu a fost adoptat complet de Comitetul Permanent, pentru că unele țări au uh, unele probleme, dar aceste orientări, aceste noi orientări au fost folosite pentru neonicotinoide la cererea Comisiei Europene. Deci, evaluarea se bazează pe acest nou document de orientare. Domnule președinte, ar fi mult mai multe alte lucruri de spus dar cred că timpul mi se apropie de sfârșit. Aș vrea să mă ofer să vă răspund în scris la întrebările la care nu am reușit să răspund uh, prin viu grai, să primiți un răspuns scris. De asemenea, sunt dornic să iau legătura cu dumneavoastră oricând doriți și pe uh, bază bilaterală, personală, să discutăm în detaliu. Aș fi foarte bucuros uh, să vin măcar o dată pe an la comisia noastră pentru acest schimb de opinii și, ca de obicei, învățăm mai mult din întrebările noastre decât din răspunsurile mele. Deci mă bucur că ați avut atât de multe întrebări și aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o. Dziękujemy za tak ciekawe wystąpienie. Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare fascinantă. Cred că ați reușit să deveniți foarte popular printre membrii comisiei noastre cu răspunsurile pe care le-ați dat, atât cele prin viu grai, cât și viitoarele răspunsuri scrise. Dacă vreun membru consideră că nu a primit răspuns, atunci deschid uh, din nou discuția pentru o nouă rundă de întrebări. Aparent, uh, toată lumea e satisfăcută. Ba nu. Nu credeam că domnul... Nici nu mai așteptam ca domnul Agnew să rateze ocazia. Vă rog, domnule Agnew, aveți cuvântul. Bun, colegii Hausling și Flanagan au folosit aproape 3 minute, deci vreau să vă mai pun o întrebare. Și anume, uh, uh, testele la scară uh, pentru neonicotinoide. Ce oportunitate extraordinară a fost ca unele zone să le folosească și altele nu? și să implicăm uh, pe, cei, pe crescătorii de albine ca să vedem la fața locului pe teren unde uh, cea mai mare mortalitate. Și dacă folosați o scară suficient de mare, am fi putut să obținem uh, rezultate bune. Am încercat să-l con- conving pe Ministrul Agriculturii în legătură cu această metodă, n-am reușit, dar aceste teste la scară, pe teren, ne ajută foarte mult, mult mai mult decât testele de laborator. Domnul Iar. Mulțumesc, am și o întrebare suplimentară la neonicotinoide, pentru că sunt puțin confuz. Se pare că există un studiu, dar nu a fost publicat. Și totuși comisia se pare că deja a tras anumite concluzii și vrea să interzică neonicotinoidele, măcar unele substanțe active din ele. Dacă există un studiu, vă rog frumos să-l prezentați și să-l discutăm. Dacă există rezultate, de ce nu se publică? Comisia trage deja concluzia însă. Aș fi zis că e o politică destul de comunistă aceasta. Mă întreb de ce se, pro, se, se procedează așa. Dacă e gata studiul, care sunt rezultatele, când se publică și de ce poate Comisia să tragă deja concluzii când încă nu s-a publicat studiul. Vă rog frumos. Mulțumesc. Și poate încă ceva legat de albine, pentru că mulți oameni au întrebări legate de albine și e primăvară, deci vor fi și mai multe uh, probleme legate de albine. Vreau să ne spuneți cât mai multe despre albine, domnule director. Vă mulțumesc foarte mult. În ce privește neonicotinoidele, după cum veți înțelege, nu pot vorbi în numele Comisiei Europene. Am publicat trei rapoarte în toamna lui 2016 în ce privește datele de confirmare și am confirmat că există un risc pentru uh, albine și, cum spuneam, uh, reevaluarea completă se va publica în noiembrie 2017. Începește albinele în general. EFSA uh, a lucrat de mulți ani pe sănătatea uh, albinelor și aici încercăm să obținem o viziune uh, Uh, cuprinzătoare în legătură cu toate elementele de stres. Deci nu vrem să ne concentrăm doar pe nutriție și pe parazit, ci să avem o viziune holistă asupra factorilor care influențează supravegherea albinelor. E un a, uh, proiect multianual cu toate statele membre, cu laboratorul UE uh, de referință din Franța privind sănătatea albinelor, cu cultivatori de albine, crescători de albine. Vom fi prezenți și aici, în Parlamentul European, ca să uh, creăm un parteneriat european în domeniul albinelor. Deci EFSA este foarte angajată față de acest subiect uh, într-un mod foarte multidisciplinar și uh, holist și e foarte important să facem și un model matematic al diferitelor factori, diferiților factori de stres pentru albine. Îl vom face și vă vom informa în legătură cu modul în care se poate îmbunătăți supraviețuirea albinelor și stupurilor de albine și în Europa. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Încheiem acest punct. Mulțumesc, domnule doctor Ur. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici. Următorul subiect, schimbările climatice, următorul punct de pe ordinea de zi, un alt subiect extrem de interesant. Așadar, încă o dată vă mulțumesc și cum spuneam, următorul subiect, consecințele politicilor privind schimbările climatice asupra agriculturii Uniunii Europene, e prezentarea unui studiu, o măsură adoptată în urma conferinței ONU de la Paris asupra schimbărilor climatice, conferința COP21, E un studiu care a fost solicitat de departamentul tematic B al Comisiei Agri și pentru Comisia Agri și Scopul este să stabilească contextul global pentru acțiunea Uniunii Europene și să vadă modul în care contextul global s-a schimbat, în special în ce privește tratamentul agriculturii europene în contextul politicii de mediu și în contextul conferinței COP21 de la Paris. cu un accent special pe deciziile recente uh, legate de politica agricolă comună. Provocările sunt semnificative și acest studiu examinează rolul politicii agricole comune și uh, direcția în care am vrea să o ducem după 2020, mai ales în ce privește emisiile de gaze cu efect de seră. Uh, urez bun venit experților noștri, Kaylee Hart și Ben Allen de la IEPM, Marea Britanie. Mai întâi vom da cuvântul acestor experți aveți cam 20 de minute fiecare. Mai întâi îl vom asculta pe Kelly Hart. O vom asculta pe Kelly Hart. Nu știu dacă vreți să vorbiți amândoi sau unul singur, dar aveți amândoi 20 de minute. Bun venit și vă rog aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prezentarea eu și după aceea o să-i dau mai departe lui Kelly pentru a face partea a doua. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici să vă prezint acest raport astăzi. Am înțeles că a dispărut destul de repede documentul. Sper să primiți un document pentru ca să primiți și toate detaliile, incluzând aici și implicațiile pentru uh, agricultură a acordului de la Paris COP21 și, de asemenea, și propunerea de politici a Comisiei Europene pentru 2030, care studiază mai ales rolul PAC în încercarea de a, se, uh, de a de a face mai multe acțiuni în domeniul mediului uh, până în 2020. Voi trece așadar prin primele două părți ale prezentării și după aceea o să ne uităm la interacțiunea dintre agricultură și climă, așadar impactul asupra agriculturii pe climă și invers. Și apoi ne vom uita la acțiunile climatice în domeniul um, agriculturii, în ce măsură agricultura joacă un rol, ce trebuie să facem pe viitor în Uniunea Europeană. După aceea vom vorbi de rolul climatic al PAC și perspective despre viitor. În ceea ce privește interacțiunea între agricultură și climă, agricultura ca atare, ca și sector, este un proces primar de producție, și se bazează și este impactat în același timp pe, de climă indiferent dacă schimbarea climatică este în curs sau nu. Și trebuie să ne uităm la diferitele sisteme de agricultură din Europa pentru a putea vedea cum se exprimă acest lucru în practică. Dacă ne uităm la țările din nord, vedem unde avem sezon mai scurte, unde avem temperaturi mai scăzute iarna, mai multă ploaie și după aceea ne uităm la țările din Mediterană, unde avem mai multă secetă și zone foarte uscate, temperaturi mult mai ridicate, vedem o diferență deja. Ceea ce se întâmplă la schimbările climatice este că vedem o schimbare în aceste scheme, vedem variații de temperatură, vedem uh, diferențe de disponibilitate a apei în anumite zone ierni mai dificile, mai uh, uscate, schimbare a temperaturii, a vremii, uh, problema așadar accesibilității apei în anumite zone în care de obicei erau, era un nivel uh, mai ridicat de, de precipitații și unde apar se, apare seceta. Vedem de asemenea și o creștere a furtunilor sau riscurilor de incendii în zone în care nu erau afectate înainte, dar în care impactează mai multe zone din Uniunea Europeană. În ceea ce privește culturile, și producție, vedem uh, impactul uh, bolilor sau a um, diferitelor uh, um, probleme pe care le au plantele. Um, vedem că, de exemplu, acestea se extind mult mai repede și că au un impact asupra sistemelor uh, agricole mult mai repede. E vorba, în primul rând, de un răspuns natural, pentru că agricultura întotdeauna a fost afectată de climă, dar schimbările climatice sunt uh, cele care au un impact asupra felului în care uh, acționează și în care se practică agricultura, care se adaptează la aceste variații. În ceea ce privește impactul agriculturii asupra climatului ca atare, avem trei feluri în care putem să analizăm lucrurile. În primul rând, agricultura este o sursă de emisii de gaze cu efect de seră prin, de exemplu, modificarea culturii solurilor sau metanul uh, care este emis de către uh, bovine, de exemplu, sau prin uh, combustibilii lichizi sau mașinăriile folosite agricole și altele. Dar e nevoie totuși de agricultură peste tot, în toate sectoarele economiei și putem să folosim, să reducem emisiile prin absorpția carbonului în uh, soluri sau prin biomasă. Deci trebuie să încercăm, uh, deși există un potențial de creare a gazelor cu efect de seră, să și folosim potențialul de reducere a acestora și aici va fi foarte importantă abordarea față de schimbările climatice în Uniunea Europeană. Altceva important este că agricultura are un rol la uh, reducerea emisiilor în alți, alte domenii, de exemplu, îmbunătățirea folosirii biomaselor, a biocombustibilor lichizi, dar și pe infrastructură, cum ar fi turbine de vânt sau uh, mor de vânt sau uh, panouri solare și uh, altele care sunt folosite din ce în ce mai mult și în anumite orașe. Există deci mai multe feluri în care și agricultura are și un impact pozitiv și negativ asupra climei și trebuie să folosim aceste oportunități cât pe cât se poate. În ceea ce privește emisiile din agricultură, de unde vin cele mai multe, poate că mulți dintre dumneavoastră cunosc acest plan Primul lucru pe care trebuie să îl uh, subliniem, nu prea văd, spune vorbitorul, este că majoritatea partea emisiilor vin din fermentare. Deci e vorba de procesul de digestie în, uh, în animalele rumegătoare. Aceasta cam în procent de 42-43%, deci prin metanul pe care îl, um, îl, îl emiti acestea. Apoi, 15% uh, din emisii vin din din excrementele animalelor, uh, care sunt așadar în proporție de 15,4%. În ceea ce privește sistemul uh, șeptelurilor și al animalelor, pur și simplu, um, oamenii critică foarte mult că sunt foarte multe emisii din acest domeniu, dar să nu uităm emisiile care vin totuși și din soluri. Cam 38% din emisiile din agricultură vin din soluri, din gestiunea pământurilor. Și aici avem din nou un procent foarte important în care e nevoie de mai multă acțiune. Aceste cifre pe care le vedem aici însă sunt la nivelul Uniunii Europene. Însă dacă ne uităm la statele membre, variația este foarte mare, nu este egală cu media. Așadar, vedem Germania, Franța și Marea Britanie, care reprezintă 44% din emisiile din agricultura Uniunii Europene, numai din trei țări împreună în aceste țări. De asemenea, vedem diferite mm, surse de emisii. Vedem, de exemplu, din acest uh, tabel că există diferențe și în între sectoare. Avem, de exemplu, în anumite uh, Uh, sectoare, multe emisii care vin din domeniul gestiunii pășunilor și avem un potențial în altele de a reduce emisiile. Vedeți aici cu oranj, cu portocaliu acest potențial. Dacă ne uităm la agricultură și la contribuția la gazele de efect, cu efect de seră, vedem că este a cincilea sector care emite gaze cu efect de seră, dincolo energie, transport, industrie și residential commercial. Dacă ne uităm aici, Um, la nivelul uh, emisiilor și uh, scoatem la o parte uh, emisiile care vin din LULUCF, o să explic mai departe ce se întâmplă cu acestea și cu um, regulamentul cu privire la partajarea eforturilor, vedem totuși o variație foarte mare între țări și ceea ce vedem aici este că um, contribuțiile la emisiile de dioxid de corbin vor crește pe viitor. Vedem un tabel aici iar la jumătatea tabelului vedeți cifrele până în 2030, în uh, stânga vedeți până în 2050 chiar. Și partea albastră reprezintă emisiile din agricultură. Deși acestea au scăzut, nu au descăzut atât de mult cum au scăzut din alte sectoare, ceea ce înseamnă că, de fapt, uh, cota de emisii din agricultură în cota totală de emisii din economia mondială crește, de fapt și în uh, Europa de asemenea. Dacă vedem, agricultura însă este din ce în ce mai responsabilă pentru emisiile pe care le produce în uh, Europa. Și întrebarea care se pune atunci este ce facem în Uniunea Europeană pentru a reduce această situație? Ce putem face? Unde ne aflăm în procesul de um, ar, pentru a răspunde la procesul de la Paris? Ce facem acum până în 2020, cadrul în care ne aflăm acum? Uh, răspundem la protocolul de la Kyoto și la acordurile care s-au stabilit atunci, la obiectivele care s-au fixat atunci și o operăm în cadrul de climat și energie 2020 momentan. După cum spuneam înainte, aceasta înseamnă o responsabilizare diferită în uh, crearea de emisii în diferite sectoare ale agriculturii. Avem deciziile de partajare a eforturilor și în cadrul 2020 avem și folosirea pământurilor și a silviculturilor UCF, care sunt de asemenea considerate. Însă, în momentul de față, nu există o responsabilitate clară, ci doar există o dorință și o, un imbold pentru ca acestea să raporteze uh, contribuția lor. Însă până în 2050 lucrurile se vor schimba. Dacă ne uităm însă la o perspectivă mai largă, vedem că agricultura are un potențial de a reduce totuși emisiile de dioxid de carbon folosind cadrele existente. În cadrul, de exemplu, pentru 2030, avem acordul de la Paris și avem un răspuns foarte clar al Uniunii Europene la aceste acorduri. Avem o reducere de 40% până în 2030, care a fost stabilită, și de 80% până în 2050 în Uniunea Europeană, ceea ce răspunde la o nevoie pe care s-au pus de acord părțile semnatare de la acordul de la Paris pentru reducerea emisiilor și pentru limitarea um, temperaturilor la cel mult 2,5 uh, grade. Ceea ce vedem de asemenea și în legătură cu impactul asupra agriculturii este aici o strategie de adaptare care necesită un răspuns din partea statelor membre. Ele trebuie să-și adapteze, să-și adapte um, sistemele și agricultura trebuie să fie un sistem cheie aici. Mai avem și alte politici uh, existente și modificarea politicilor existente care vor ajuta la o îmbunătățire a obiectivelor de climă, de exemplu, măsuri în domeniul energiei și așa mai departe. Dacă vă dau câteva detalii în ceea ce privește repartizarea emisiilor, cred că e foarte important să vedem pentru a ști ce acțiuni să luăm. După cum vorbeam de emisiile LULUCF, care vin din, sunt CO2, gaze, și aceasta se referă atât la măsurile plan de plantare a copacilor sau la folosirea biomasei. Și avem regulamentul pentru partajarea eforturilor care uh, se referă la metanul, la mm, oxidul de azot și la alte gaze non-efect de seră, dar uh, care de asemenea au legătură cu șeptelurile, și cu, dar și cu emisiile provenite de la, din soluri. Ceea ce e foarte important în legătură cu propunerea 2030 este flexibilitatea între cele două mecanisme. Deci, dacă ne uităm la regulamentul de partajare a efortului, vedem uh, că se, unele uh, chestiuni care sunt retrase din LULUCF sunt uh, prevăzute pentru ca să eforte statele membre la atingerea obiectivelor și pentru a le transforma în obiective obligatorii. Înainte să discutăm despre aceasta, poate merită să ne uităm și la nivelul de emisii din partea diferitelor state membre. Ceea ce vedem aici este un tabel cu emisiile, de fapt procentul de emisii în agricultură care nu vin din dioxidul de carbon, așa cum este în momentul de față. Mă refer aici și la clădiri, la deșeuri, la transport și agricultură împreună. Vedem aici că avem Irlanda la nivelul cel mai mare al emisiilor față de sectorul agricol, dar și Danemarca, Lituania și Letonia, toate la nivel foarte ridicat de emisii cu un țări precum Malta, care sunt la o extremă cealaltă, sau Italia. Dacă trecem de la cadrul 2020 la cadrul 2030, ceea ce vedem acum pe ecran sunt diferitele ținte pe care le-am stabilit pentru 2020 și 2030 pentru statele membre. Vedeți uh, cu gri care, niște, câteva bare care sunt deasupra liniei, sunt obiectivele până în 2020, care s-au bazat mai ales pe analiza PIB-ului pe loc de cap de locuitor și pe bogăția fiecarei țări, dar și uh, prin, pe adaptarea um, acestui tabel în urma uh, aderării statelor membre din Est pentru ca să răspundă la obiectivele um, 2020 la nivel global. Dincolo, cu galben, vedeți um, cerințele pentru reducerea emisiilor. Deci nu este permis nicio creștere în nivelul emisiilor în sectorul uh, ESD, adică în, efort, în deciziile partajate și eforturile partajate, îmi cer scuze. Uh, Apoi vedem, dacă ne uităm la LULUCF, e foarte important să atingem și aici emisii zero. Obiectivele fiind însă stabilite pe cota de agricultură din, din totalul de emisii. Deci e foarte important să se mențină obiectivele stabilite pentru agricultură, pentru că uh, avem un acord, de exemplu, în care se poate analiza în ce măsură sectorul agricol uh, în cadrul um, regulamentului de partajare a efortului uh, poate să joace un rol prin LULUCF, prin plantare de copaci, prin o gestiune mai bună a solurilor și toate acestea fac parte din uh, SR. Vedem și o flexibilitate mai mare în țări precum Lituania, Letonia, Danemarca și altele care răspund la uh, aceste sisteme din domeniul SR și SD. Însă, important este că regulamentul LULUCF um, nu se referă la uh, nu se poate, nu permite o creștere a nivelului de emisii în acest sector. Deci dacă um, sistemul agricol folosește flexibilitățile, atunci LULUCF-ul trebuie să compenseze um, neatingerea obiectivelor stabilite. Deci aici agricultura nu este de fapt acoperită complet de SR, ci este acoperită prin compensare de la LULUCF. Și acum, înainte să dau uh, cuvântul colegului meu mai departe, ce înseamnă acest lucru pentru agricultură și ce trebuie să facem? Poate că poate să pară multe din aceste obiective foarte, o provocare foarte mare, dar e nevoie de un amestec al acțiunilor în agricultură, pentru că unele dintre ele sunt deja folosite, au fost deja testate și sunt deja disponibile și există un um, măsuri deja cunoscute în ceea ce privește, de exemplu, terenurile de cultură sau pășunile sau uh, folosirea unor culturi intercalate și de protecție, o gestionare mai bună a mm, uh, bolilor um, la șepteluri, la animale, dar și altele. Avem și posibilitatea de a mm, îmbunătăți gestiunea um, pădurilor și de a compensa, după cum spuneam înainte, uh, cu acest uh, sector. Și acum o să-i dau cuvântul lui Kelly pentru ca să vorbească despre CAP, despre PAC. Mulțumesc! Acum uh, să trecem mai departe la potențialul PAC de a promova acțiunile climatice. După cum știți, PAC-ul a evoluat foarte mult în timp, cu obiectivele de climă care au devenit mai puternice în ultimii ani. Acum este parte din uh, cele mai importante trei obiective ale PAC-ului, acțiunea climatică, și are un obiectiv specific uh, individual în ceea ce privește folosirea, uh, combaterea schimbărilor climatice și adaptarea măsurilor la problemele climatice. În ceea ce privește cadrul, avem foarte multe instrumente de măsurare în cadrul PAC care au capacitatea de a atinge beneficiile scontate. E foarte important să subliniem și că în CFM-ul actual există un angajament prevăzut de alocarea 20% a bugetului total pentru acțiunile climatice. Și Comisia um, a transmis un document recent care spune că cel puțin jumătate din această um, cotă a fost deja alocată prin intermediul PAC-ului. Deci, și există uh, metode de trasabilitate care se folosesc. Poate că unii dintre dumneavoastră o să zică că e prea e, optimist. Însă e clar că avem foarte multe instrumente de măsurătoare care există deja în cadrul PAC și care pot să ofere rezultate concrete în acțiunile climatice. Mă refer la ecocondiționalitate, de la um, standardele ecologice, mai ales în legătură cu solurile, terenurile sau uh, tot ceea ce ar putea capta carbonul, uh, tipurile de vegetație care pot capta carbonul, mă refer aici și la copaci. Avem uh, și un sistem care se poate aplica noilor măsuri de înverzire în cadrul ecocondiționalității și acest model poate fi folosit de asemenea în domeniul climei. Avem și noile plăți directe verzi pentru uh, pășunile permanente, din nou, în cadrul obiectivelor, aici avem uh, captura carbonului și unele din uh, elementele um, acestea ar putea să ducă la atingerea unor obiective climatice. Avem foarte multe măsuri diferite, așadar, pe care putem să le folosim, nu numai gestiunea solurilor, dar și investițiile și um, consultanță pentru crearea de capacități. Avem o flexibilitate suplimentară pentru statele membre în felul în care implementează aceste obiective, în mai multă flexibilitate și în pilonul 1 și pilonul 2. Aceasta ce înseamnă că atingerea beneficiilor climatice în practică depinde foarte mult de ceea ce pun în acțiune statele membre, ce măsuri iau și ce decid pentru fermieri, ceea ce influențează imediat, direct, disponibilitatea fermierilor și instrumentele la care au acces – și după aceea trebuie să motivăm uh, fermierii să pună în aplicare aceste măsuri. Ce putem vedea în domeniul implementării până acum? Ceea ce vreau să subliniez aici este că am avut ambiții foarte limitate în statele membre până acum în folosirea măsurilor existente pentru a atinge obiective climatice. Putem vedea, de exemplu, că Clima nu a fost un element obligatoriu în sistemul de consultanță pentru fermieri până acum și înverzirea, de asemenea greening-ul și uh, întreținerea pășunilor permanente nu a fost din nou o prioritate și deci carbonul sequestrat este din nou trimis în atmosferă și de fapt nu toate solurile în care se capturează carbonul îi sunt uh, protejate așa cum ar trebui pentru ca carbonul să rămână cu adevărat acolo. Programele de dezvoltare rurală și măsurile existente oferă așadar un evantai de instrumente și de flexibilitate pentru ca să răspundem la necesitățile zonelor rurale în domeniul obiectivelor climatice și al nevoilor climatice. Dar ceea ce vedem din tabelul pe care îl vedeți aici este că um, obiectivele pe care le legăm de obicei de climă, care sunt, um, este domeniul cu verde închis, cu săgeată este doar 8% din, uh, funda, din finanțarea de până acum în cadrul programelor. Mai multe finanțări care au avut alte obiective au avut efecte secundare pozitive de climă, deci eu nu spun că numai 8% din fondurile alocate au avut legătură cu clima, dar totuși aceasta este cifra de bază și este cea mai uh, scăzută din toate obiectivele pe care le-am stabilit în cadrul programelor care sunt finanțate cu fonduri europene. Apoi, e foarte interesant să vedem și diferențele dintre statele membre. Vedem, de exemplu, că țările cu portocaliu sunt cele care au un program sub uh, medie și verde peste medie și unele dintre ele nu au programat niciun fond pentru mediu, de exemplu Olanda și Slovenia. Îmi dau seama că am depășit totuși cele 20 de minute și aș vrea să nu mai dau prea multe detalii la ce mai am de zis. Dacă ne uităm însă mai atent la care sunt obiectivele stabilite pentru climă în cadrul uh, perioadei acesteia de programare financiară, vedem că unele dintre ele sunt foarte scăzute de exemplu, vedem că numai 2,8 miliarde de euro au fost alocate pentru investiții în eficiență energetică și investiții în energie regenerabilă. Sigur că sunt mulți bani, dar totuși e vorba de mai puțin de 2% din bugetul uh, total pentru dezvoltare. De asemenea, numai 2% din uh, unitățile pentru gestiunea um, animalelor au fost uh, orientate astfel încât să poată să atingă obiectivele de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră și numai 1,8% din pământurile care au fost stabilite pentru sequestrarea și captarea carbonului și conservarea acestuia sunt uh, considerate în a, aici. De obicei, se poate folosi metoda captării carbonului pentru a putea atinge unele obiective de, obiective de mediu. Deci sectorul acesta trebuie să mai facă multe eforturi pentru ca să poată cu adevărat să aducă rezultatele scontate. Ambiția de până acum nu mi se pare în orice caz impresionantă și deși potențialul este acolo, aceasta este situația. Și în final, acum eu zic să ne gândim la ce înseamnă acest lucru pentru viitor. Trebuie să ne uităm la cifre și să vedem că stabilirea obiectivelor pe care le-am stabilit în acordul de la Paris înseamnă stabilirea zero emisii în foarte multe sectoare până în 2050. După cum am subliniat și înainte, vom avea nevoie de o atenție mai mare pentru sectorul agricol, pentru ca el să îndeplinească aceste obiective și să joace un rol important pe viitor, mai ales dacă proporția emisiilor din agricultură vor crește va crește pe parcurs, așa cum am văzut înainte. Trebuie să recunoaștem totuși că agricultura are obiective multiple, are și un rol important, pozitiv și deci trebuie să încercăm să reconciliem reducerea emisiilor uh, gazelor cu efect de seră cu rolul de a produce alimente, cu rolul său de a îmbunătăți situația totuși de mediu prin alte elemente. Deci trebuie să avem o abordare echilibrată în sector. Însă există în continuare potențial potențial de acțiune care, din păcate, nu se exploatează la maxim și vreau să subliniez care sunt aceste puncte. De fapt, am menționat, de fapt, aceste acțiuni înainte. Sunt acțiuni care țin de mai multe sectoare, atât de sectorul uh, culturilor, cât și de cel al animalelor. Trebuie să recunoaștem că, în ciuda potențialului existent, uh, variază potențialul de combatere și depinzând și de unde este aplicată măsura unde vom merge pe viitor, încotro. Am uh, sugerat mai multe lucruri în raportul nostru. Un lucru important se referă la fapte și anume să identificăm, de exemplu, ce acțiuni detaliate în domeniul agriculturii se întâmplă la fața locului, care este potențialul de combatere a schimbărilor climatice acum și e foarte important să identificăm potențialul real de combatere a efectelor uh, climatice. Și încă ceva ce mai trebuie să facem este să stabilim obiective foarte clare și ținte foarte clare în sector. Trebuie să, de fapt, să creăm o viziune, o abordare coerentă, multisectoare, pentru a ajunge la o reducere a emisiilor uh, de uh, gaze în tot sectorul acesta iar uh, regulamentul cu privire la noua guvernanță sugerează ca statele membre să producă strategii pe termen lung cu perspectiva 2050 în mai multe sectoare, ceea ce înseamnă și includerea agriculturii și a sectorului uh, pământurilor, terenurilor și a pădurilor. Întrebarea care se mai pune e dacă ar trebui să avem un țintă pentru sectorul agricol și dacă aceasta ar trebui să fie o țintă concretă și cum ar putea aceasta să stimuleze acțiunile în domeniu. Și n-ar trebui să uităm nici partea de cerere, să nu uităm de consum, totuși, pentru că trebuie să ne gândim la reducerea cererii pentru domeniile de producție care sunt foarte costisitoare din punct de vedere al gazurilor, gazelor de efect de seră și să vedem cum putem să combatem și risipa alimentară. Sigur, e foarte frumos să stabilești obiective, dar după aceea trebuie să te asiguri și că politicile care sunt necesare pentru finanțarea acestor acțiuni la fața locului sunt um, gândite corect pentru a da rezultate și sunt apoi implementate de asemenea corect, așa încât uh, fermierii să poată să aibă măsuri uh, pe care să poată să le ia concret în practică. Mulțumesc! Dziękujemy za prezentație. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea făcută. Uh, ne-ați uh, adus foarte multe lămuriri și astfel uh, vom putea colabora mult mai bine cu Comisia pentru Mediul Înconjurător și cu Comisia care se ocupă de industrie. și, de asemenea, ne-ați uh, arătat foarte clar ce amenințări uh, există din cauza schimbării climatice. Domnul Flanagan, din partea eurodeputaților, mulțumesc. A fost foarte interesant ce a spus și ultimul comentariu al ultimei vorbitoare mă duce cu gândul la întrebarea mea. Ați spus că schemele trebuie elaborate în așa fel încât să dea rezultate. E bine, în Irlanda avem o problemă legată de schema glas. E vorba de o schemă pentru a nu avea emisii și pentru a fi ecologică. Însă avem uh, sute de oameni care încă nu au fost plătiți și dacă vrem să facem ca oamenii să facă ceva pentru schimbarea climatică, uh, în primul rând trebuie să-i plătim la timp. Nu e normal ca acești oameni să primească banii în ultimul rând. Nu dau neapărat vina pe Uniunea Europeană, deși e adevărat că asta e vina lor. Deci eu nu cred că ar trebui să um, Uh, tot uh, mizăm atât pe pilonul 1 care e atât de complicat. Poate că mai bun ar fi pilonul 2, unde lucrurile sunt mai simple, să le simplificăm. Nu știu, mă gândesc că poate lanțul de comandă nu e, e prea lung. Și de aceea, practic, cineva dă ordine undeva, însă până la urmă nu se face nimic. John Clark a venit aici și a vorbit despre uh, climă, despre acorduri de comerț echitabil. Și el vorbea despre complementaritatea relativă. Am căutat să văd ce înseamnă asta. Conform puselor lui, nu vom trimite carne de vită peste ocean și să primim uh, înapoi, uh, nu știu, furaje. Însă el întreba, știți ce importați noi? Și el a spus migdale. E bine, acest om vorbește despre comerț despre un comerț care, iată, dăunează planetei. Pe de altă parte, spune că trebuie soluționată problema schimbării climatice. Mie mi se pare că trecem prin niște vremuri grele și din partea Comisiei nu vedem decât scepticism. Tu mi poți poseł Agniu. Domnul Egniu. Acum câțiva ani am fost la o conferință la Universitatea East Anglia, legătură cu un nou fenomen, încălzirea globatică. Și profesorul Hook și nu știu cum ne-a spus că peste 30 de ani, adică anul trecut, deci eu fusesem cu mulți ani, ne-a spus că vom avea o climă complet diferită, niște veri lungi și foarte călduroase, că va crește nivelul mării cu cel puțin un metru sau cu 5, eh, respectiv 10 metri în unele zone. Ei bine, nimic nu s-a întâmplat. mi-aduc aminte că la ferma mea, de care mă ocup din anul 71, din 1971, iarna cea mai uh, uh, friguroasă m-a avut acum șase ani și vara trecută a fost foarte uh, ploioasă. Da, noi spuneam că uh, e mai importantă siguranța alimentară decât îmbunătățirea schimbării, uh, îmbunătățirea climei. Uh, Însă Uniunea Europeană nu înțelege acest lucru și le tot impune tot felul de ținte statelor membre. Agricultura nu e un emițător net de emisii. Însă, în ceea ce privește oxizii de azot și metanul, astea le putem folosi drept uh, îngrășăminte, și majoritatea statelor membre, bineînțeles, uh, își uh, pot permite să facă ceva, însă Irlanda nu. Irlanda e o țară în care zootehnia e foarte dezvoltată, deci ați avea multe de suferit. Ce veți face? Veți importa? Deci 20% din bugetul uh, dumneavoastră va fi pentru a plăti agricultorii care vor fi șomeri între timp, vor, nu vor avea de lucru? S-a menționat și risipa de alimente. O idee bună, sunt din păcate cu cerințele de trasabilitate, fermierii nu pot folosi aceste măsuri. Și mai avem și fățărnicia, așa nume că se crește porumb uh, pentru metan, ceea ce e ineficient și încă un lucru nemenționat. Problemele legate de apă. Poate că ar fi trebuit să vorbiți de ca de zahăr mai devreme. Pan poseu Azon. Oui, merci, Président. Vous savez, un grand nombre de syndicats agricoles a estimé que... Știți că multe sindicate agricole cred că prin uh, cea de 21-a conferință a părților a crescut uh, specula și schimbarea destinațiilor terenurilor. Defrișările uh, duc la distrugerea de rezerve importante de carbon. Eu dau un exemplu, viticultura și schimbarea climatică struguri sunt recoltați cu 2-3 săptămâni mai devreme. Acum asta s-a schimbat în ultimii 30 de ani. Acum varietățile de struguri uh, sunt diferite, conținutul în zahăr e diferit. Un exemplu din Franța, pe, în Vala Loarei, în ultimii 50 de ani temperatura a crescut cu un grad și în sudul Angliei la fel și acolo a crescut temperatura și numărul de mm, vii a crescut foarte mult în uh, sudul Angliei, tocmai pentru că a crescut și temperatura. Și asta înseamnă că peste 30 de ani anumite producții vor dispărea. Deci de ce să ai o politică europeană pe termen lung? Mă întreb de asemenea, dacă toate țările se îndreaptă în aceeași direcție, mă gândesc la Suedia, Germania și Franța, care au făcut mari eforturi și ce se întâmplă cu celelalte state membre? Nu e corect ca unele țări să respecte regulile care sunt foarte stricte, în timp ce alte uh, state uh, se fofilează. Doamna Shire, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am auzit astăzi și poziții și afirmații pozitive. Dumneavoastră spuneați că avem directiva cadru apei care trebuie luată în considerare pentru, și pentru o bună calitate a solurilor. Vă gândiți cumva și la regionalizare? Nu credeți că ar trebui să ținem cont de situația agricultorilor și să ne gândim și la faptul că pot fi folosite noi tehnologii că pot fi folosite și anumite terenuri care sunt considerate ca materie primă. Deci poate putem face ceva pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Putem colabora cu Comisia de Mediu și trebuie să vă spun că datorită directivei cu privire la nitrați, um, țările de jos, uh, situația a început să se îmbunătățească. Știți că acum câțiva ani uh, lucrurile erau foarte grave ar trebui să avem curajul să vedem ce se întâmplă și în regiuni, ce se întâmplă cu fermierii pentru a reuși să avem și mai multă încredere în ei, deoarece o mai bună calitate a terenurilor depinde de ei până la urmă. Domnul Cartei. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că sunt unii care neagă existența schimbării climatice. Însă cei care văd ce se întâmplă sunt fermierii și ăștia nu vă pot spune la mâna întâi că schimbarea climatică are loc și că de multe ori le amenință chiar propria existență. Mă gândesc, de exemplu, la fermierii care își ară terenurile în circunscripția mea și au acum terenuri care niciodată nu au mai fost inundate în trecut. Cresc cu nivelul apei în râuri. Toamna și primăvara au foarte multe probleme uh, cu inundanțile. Și fermierii își doresc să joace un rol, să poată um, aborda această problemă a schimbării climatice și își doresc și un parteneriat cu entitățile europene în acest sens. Problema e că de multe ori primesc mesaje conflictive în legătură cu ce trebuie să facă. Știu că este membri din comisia asta care spun că nu ar trebui să ne spună nimeni nimic, însă sau că are cred că nu ar trebui să mâncăm niciodată carne de vită. Sau experții ne spun cea mai bună carne de vită e din vite care au păscut și care au trăit uh, afară în libertate. Da, dar după aia intri în conflict cu alte obiective pe care ți le-ai asumat uh, pentru reducerea de emisii de dioxid de carbon. De aceea, la nivel european, trebuie să existe o soluție, să se recunoască că există obiective care, practic, se bat cap în cap. Și nu cred că exagerez dacă repet încă o dată faptul că există o mare contradicție în termen în ceea ce privește sistemul uh, agricol și politicile de schimbare climatică care pun mari presiuni asupra producătorilor de carne de vită, asta pe de-o parte, și pe de altă parte semnarea de acorduri comerciale. Se spune, da, UE va importa 60.000 de tone de carne de vită din Canada. Ce să mai înțeleagă fermierii afectați din toate aceste politici și din modul cum se procedează? Ce credeți dumneavoastră? Cum putem elimina aceste contradicții? Deci cei care știu cum miroase rahatul, ca să spun lucrurilor pe nume, sunt fermierii până la urmă și ei uh, văd cum stau lucrurile și văd că ceea ce li se spune nu e, nu e clar, e contradictoriu. Domnul Caputo. Sì, grazie. Mulțumesc. E grazie anche ai relatori per l'ottima esposizione. Il... Le mulțumesc și celor care ne-au făcut prezentare. La nostra Eh, per la nostra attività. Io intervengo in qualità di... Io intervin în calitate de raportor la Comisia de Agricultură, la dosarul privind regulamentul prin partajarea eforturilor. Regulament la care v-ați referit și în studiul dumneavoastră. Au loc foarte multe discuții, atât în această comisie, cât și în Comisia EVI, în legătură cu potențialul de atenuare a efectelor schimbării climatice în agricultură. Pagina 10 din studiu menționați următorul lucru. E mai costisitor să facem eforturi de atenuare pentru agricultură decât în alte sectoare, cum ar fi cel al transporturilor. Puteți să ne dați niște informații mai uh, certe, mai clare, pe ce vă bazați când faceți această presupunere? Și mai mult, pornind de la această presupunere, credeți că este necesar să extindem flexibilitatea lui LUCF prevăzută în regulamentul privind partajarea eforturilor? Știind că în agricultură nu se pot atenua foarte mult aceste efecte, cum putem optimiza contribuția acestui sector? pentru a reduce totuși emisiile și pentru a spori uh, uh, nivelul de dioxid de carbon captat, mai ales prin intermediul LUCEF. Domnul Iar, vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș spune că se transmit uh, semnale contradictorii între ce se face în cadrul PAC și în ce se face pentru schimbarea climatică. Deci e important să știm ce credeți dumneavoastră. Aprovizionarea alimentară. Vrem să fim mai eficienți, să reducem și risipa de alimente. Deci pornim de la premiza că vom avea mai multe suprafețe agricole ce pot fi utilizate pentru a produce materii prime, pentru biodiesel sau uh, altceva. Credeți că e corect să discutăm și despre asta sau e o direcție greșită? Acum, utilizarea substanțelor fitosanitare și în zonele ecologice prioritare. Dacă nu mai permitem uh, folosirea anumitor substanțe fitosanitare, multe suprafețe nu vor mai fi cultivate deloc. 30 de miliarde de hectare pierdute, practic. Și asta înseamnă că vor uh, că vom transmite un uh, semnal greșit. Deci, pur și simplu, alimentele nu vor mai fi cultivate aici la noi, ci vor fi importate. Nu credeți că ar trebui să transmite un semnal mai diferit, mai clar agricultorilor care au uh, impresia că se iau constant uh, noi măsuri? Uh, politică la agricolă trebuie să fie fiabilă și constantă. Nu e vorba doar de finanțare, ci de faptul că e nevoie de o strategie clară care să poată fi pusă în practică. Domnul Hausling, mulțumesc. Domnule Iar, leguminoasele se pot cultiva fără pesticide. Deși unii de la PPE nu înțeleg lucrul ăsta. Nu le intră în cap. Vă rog să mergeți să vegeți o fermă ecologică și veți fi convins de asta. Acum, vă mulțumesc pentru studiul făcut. Haideți să ne gândim la diferențele științifice care există. Ați vorbit despre metoda de arat care ar putea avea efecte pozitive pentru a, a combate schimbarea climatică. Să există un studiu din partea unui institut german care spune că um, un arat diferit uh, nu are un impact pozitiv și că nu are nimic de a face. Interzicerea aratului, de exemplu, nu are nimic de a face cu schimbarea climatică. O densificare a terenurilor cultivate ar putea să aibă arte, să, să producă alte emisii de gaze cu efect de seră. De asemenea, la pagina 18 spuneți că Uh, există efecte negative, însă știm că agricultorii folosesc glifosatul. De asemenea, nu s-a vorbit despre îngrășămintele compuse. Sintetice, mă scuzați, despre îngrășămintele sintetice. Deoarece îngrășământul sintetic pentru fiecare kilogram de nitrat de azot, mă scuzați, e nevoie de, de pentru fiecare kilogram de nitrat e nevoie de 2 litri de petrol. Deci avem nevoie de un sistem care să nu se mai bazeze pe îngrășăminte de sinteză. Să nu mai folosim uh, astfel de îngrășăminte care sunt produse cu foarte mult combustibil. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă și pentru toată munca pe care ați depus-o. Această informație e foarte interesantă și utilă nu doar nouă membrilor Parlamentului, ci și statelor membre care pot vedea cum se alocă deciziile și cum pot acționa pentru a îmbunătăți lucrurile. Dacă înțeleg corect, în diferite țări, cum ar fi Lituania, Există teren care nu este folosit pentru nimic. Cam 5% din uh, tot uh, terenul. Uneori proprietarii pur și simplu nu știu ce să facă cu el și în câțiva ani o să vedeți cum crește acolo bureana. Totuși, în Litoane noi avem o lege și sunt instituții care controlează pe acești proprietari și forțează să aibă grijă de aceste terenuri și să le aducă la condiție agricolă bună. Ce aș vrea să mă întreb dacă este un uh, act juridic corect această lege, pentru că uneori terenul lăsat pârloagă este mai prietenos cu mediul. Mulțumesc, doamna Scott Lato. Doamna Scott Cato. După cum au zis după accentul meu, sunt britanică și gândim diferit politicile agricole. Și mi se pare interesant să vedem dacă cum ar arăta politica agricolă fără să fie constrânsă de PAC și sigur noi verzii am fost uh, am uh, fost foarte mult în favoarea înverzirii, deci am, mi-am lăsat imaginația să meargă în acest context și în această direcție. Dar vreau să salut acest raport și această audiere. Cred că e un lucru extrem de important. Am văzut acordul de la Paris, am văzut că industria la nivel global a înțeles mesajul schimbărilor climatice și uh, faptul că vor dispărea încet încet combustibilii fosili și că industria va trebui să lucreze complet diferit în viitor, ceea ce este foarte încurajator. Dar cred că schimbările climatice deja au ajuns la unele puncte de inflexiune, mă gândesc mai ales la topirea Arcticii și Antarcticii uh, și la faptul că trebuie să uh, blocăm emisiile de dioxid de carbon care există deja în atmosferă. Așadar, unele lucruri pe care aș vrea să le comentez Mă interesează opinia noastră în legătură cu nevoia de a avea schimbări de dietă, de a merge către o dietă bazată pe plante. Nu am făcut asta eu însă și am niște probleme, dar încerc măcar. Și în rapoartele pe care le-am uh, cerut uh, recent ca răspuns la Brexit și la uh, farming sustenabil, s-a propus tratarea cărnii ca un fel de produs de lux și mă, întrebă, mă întrebam ce, de, ce părere aveți despre asta. Apoi, mă interesează ideea că supra, avem o supraproducție de lapte. Eu din, sunt, sunt din sud-estul Angliei, unde avem foarte multe ferme de lapte. Deci care ar fi tranziția? Cum i-am susține pe fermier dacă am decide să trecem spre o dietă mai mult vegetală? Înseamnă că trebuie să-i convingem pe oameni să gândească diferit uh, față de uh, agricultura. În fine, începește calitatea solului, a terenului. N-am văzut detalii prea mari în raportul noastră, dar mă interesează modul în care uh, solul viu, ca să spunem așa, poate captura mai mult carbon și cum putem uh, echilibra în felul acesta metanul produs de vite, de vaci. Uh, deci, după părerea mea, ar trebui să existe studii mai detaliate în acest domeniu, studii academice și aș vrea să știu opiniile noastră în legătură cu aceste subiecte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Braner. Domnul președinte, două întrebări. Am observat în concluzii că ați spus că una dintre problemele pe care le-am avut este lipsa de ținte în legătură cu schimbările climatice și agricultura. Și asta în contextul mai larg, uh, am fost în această comisie în ultimii doi ani doar uh, și s-a văzut că la nivel european fermierii nu au venit cu prea multe sugestii despre cum să fie abordate, abordate schimbările climatice, nu par foarte angajați în acest proces și au fost doar foarte insistenți în a spune că agricultura e un caz special. În ce măsură acceptați acest argument că agricultura e un caz special? Pentru că ea pare să fie la sursa multor probleme pe care încercăm să le rezolvăm. Și este adevărat că agricultura este un caz special sau ei doar neagă evidențele? Și a doua întrebare, puteți face sugestii mai practice, uh, dată fiind activitatea noastră? Pentru că acum părem să fim într-o situație în care e, mai, e nevoie să facem lucruri mai degrabă decât să vorbim prea mult despre ele. Mulțumesc, domnul Andriu. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i felicit pe cei doi raport, uh, prezentatori acestui raport și autorii acestui raport. Suntem într-o logică cine a fost mai întâi, ou sau găina. Deci, dacă, evident, clima are efect asupra agriculturii, să nu uităm că și agricultura poate avea efect asupra climei uh, astăzi și dacă e adevărat, au spus ceilalți vorbitori, schimbările climatice ne fac să anticipăm uh, cum va trebui să se schimbe agricultura și să gândim uh, cum evoluează lucrurile în regiunile noastre și evoluează repede. Cred că astăzi miza climatică și miza COP21 nu ne permit să exonerăm agricultura de responsabilitățile sale. Sigur, nu doar agricultura este responsabilă, sunt alte domenii de asemenea, dar uh, trebuie să tratăm cu seriozitate cu și responsabilitate și acest Uh, domeniu. Există schimbări în modul de exploatare a, agricolă, ați vorbit de metanul emis de vaci, apoi ați vorbit de alimentația, poate nu neapărat umană, dar și de cea animalelor. Deci sunt tot felul de domenii de cercetare în care va trebui să vedem cum vom putea face să evolueze lucrurile. Nu e vorba să schimbăm practicile foarte rapid, pentru că atunci lumea agricolă s-ar putea să nu reziste, dar eu cred că lumea agricolă trebuie să participe la această discuție privind uh, reducerea emisiilor cu, de gaze cu efect de seră. Așadar, dacă ne gândim la capacitățile de astăzi, vedem că unii pot acționa în aceste domenii, cum este agricultura, dar nu numai, există și turismul, transporturile, uh, construcțiile și LULUCF-ul, uh, exploatarea terenurilor, pădurilor și apoi, evident, capacitatea de a capta emisii de carbon, de efecte de gaze cu efect de seră. Deci dacă facem proiecții în legătură cu efectul, efectul agriculturii asupra modului de exploatare, asupra solului, uh, avem nevoie de elemente precise ca să putem să luăm niște decizii, să facem niște alegeri în săptămânile care urmează. Dziękuję. Mulțumesc că nu mai sunt alte cereri de intervenție și atunci voi mă întorc către invitații noștri și le dau cuvântul. 15 minute, dacă puteți. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările dumneavoastră, uh, foarte pertinente. O să încerc să răspund la cât mai multe și după aceea o să-i dau cuvântul lui Ben. Cred că unul dintre punctele care au fost uh, menționate foarte mult este această uh, legătură între sectorul agricol și modul în care trebuie să ofere evident alimente, producția alimentară și, pe de altă parte, rolul pe care trebuie să-l joace în lupta cu schimbările climatice. Și cred că aici aș spune, în primul rând, că uh, mi se pare că trebuie să existe o schimbare a modului de gândire în ce privește uh, abordarea agriculturii și a sectorului agricol și modul în care acesta interacționează cu prioritățile de climă. Pentru că multe dintre acțiunile care sunt sugerate și care ar benefice pentru climă sunt de fapt benefice și pentru agricultură, din punct de vedere al conservării solului. Și practic ajută sectorul să devină mai rezistent pe termen lung, nu doar dintr-o perspectivă de climatică, ci și dintr-o perspectivă economică și de protecția mediului. Deci, Asta mi se pare un lucru important de știut. Când vorbim despre agricultură, vorbim adesea despre uh, emisii care nu sunt non-CO2, deci noxe uh, și de altă natură, dar trebuie să ne uităm la sectorul uh, legat de utilizarea terenului uh, ca un întreg. Este unul dintre singurele sectoare care pot, practic, să scoată carbonul din atmosferă și uh, trebuie realizat un echilibru acolo. Apoi s-a pus întrebarea, n-ar trebui să extindem flexibilitățile lui LUCF uh, cu propuneri prin care să încercăm să realizăm țintele de reducere. Și cred că asta e o întrebare interesantă. Până la urmă, problema flexibilității uh, este despre cum facem, cum reușim să avansăm, să acționăm în întregul sector și ce este important este acest uh, lucru, și anume că nu mai putem să nu facem nimic. Sectorul agricol chiar trebuie să acționeze. E un sector special, în sensul că are obiective multiple de realizat. Trebuie, în primul rând, să realizeze producția alimentară, pe lângă celelalte obiective. Dar, dacă nu începem să acționăm acum, să facem ceva acum, atunci Suferința va fi mai mare în viitor, pentru că în 2030-2040 tot va trebui să acționăm dacă vrem să ajungem la emisii zero până în 2050. Deci dacă ăsta e scopul, ceva trebuie să se termine și e important să ne gândim care vor fi aceste soluții acum, mai degrabă decât să așteptăm încă 20 de ani și doar să amânăm inevitabilul. A existat uh, un comentariu specific în legătură cu Uh, pesticidele în efe uri și nu pot uh, rezista să nu răspund, pentru că am, m-am ocupat foarte mult de măsurile de înverzire ale politicii agricole comune și aș zice că aceste zone de concentrare ecologică EFA uh, sunt gândite ca având biodiversitatea drept obiectiv al lor. Deci nu e clar uh, ce obiectiv poate servi uh, permiterea utilizării pesticidelor în uh, acele recolte. Un vorbitor a spus, într-adevăr, că se pot crește plante culturi fără pesticide, deși scade productivitatea. Aceste efe uri sunt 5% din terenul nostru deja și din acest punct de vedere este justificat să ne gândim dacă sau nu ar trebui permise aceste inputuri, aceste uh, pesticide, practic, pe aceste zone. Ce mai vreau să mai spun în legătură cu reducerea ratului, rat zero? Uh, e un punct corect și îl preiau. Cred că asta duce la inițiative în sensul că există acțiuni de reducere a impactului care au, uh, au beneficii în anumite zone climatice și pe anumite tipuri de sol și a, a, ararea zero este unul dintre ele, deci e vorba de zone aride, mediteraneene, de exemplu, unde există dovești științifice că sunt mai puțin eficiente în ce privește, sunt mai eficiente acolo și mai puțin eficiente în climatul temperat. Deci trebuie să uh, vedem uh, ce se potrivește pentru ce zona climatică. Cred că avem nevoie de studii mai detaliate uh, în legătură cu chestiunile strict tehnice și datele științifice care să susțină aceste diferențe. Pentru că știința evoluează tot timpul și trebuie să înțelegem realmente ce potențial de reducere a efectelor este fezabil în diferite părți ale Uniunii Europene, pentru că nu va fi același peste tot. Asta e un lucru foarte important. Ben, dorești să intervii, să preiei? Da, mulțumesc, Kelly. Vreau să adaug să mă adaug ceva la întrebarea dacă agricultura și activitatea fermelor este un caz special și să închei cu câteva elemente pozitive. Este agricultura un caz special. Am lucrat foarte mult în biocombustibile. Dacă vrei să influențezi acțiunea în agricultură, trebuie să influențezi peste 10 milioane de fermieri europeni să acționeze și avem instrumentele care să se întâmple asta. Dacă vrei o schimbare în sectorul transportului, poți face asta influențând 25 de fabricanți de mașini, de exemplu sau uh, și mai puțini uh, furnizori de combustibil. Deci, din punctul ăsta de vedere, adesea este mult mai ușor să intervii în alte sectoare unde ai mai puțini actori implicați, asupra cărora să intervii. Evident, în domeniul agricol e o provocare. Dar asta nu, spune, nu înseamnă că e imposibil și am auzit din partea unu, unui membru că fermierii pot reacționa. Ei au viața lor, uh, asupra vieților impactul există din partea schimbărilor climatice deci reducerea emisiilor trebuie să fie un lucru pozitiv. E mai scump? Excelentă întrebare. Uh, lucrăm în acest moment asupra acestei chestiuni. Ați menționat pagina 10 din raport. Acolo se spune că e uh, bazat pe premisa neverificată că e mai uh, ieftin decât să, faci în alte, decât să abordezi în alte sectoare. Eu aș spune în calitate de cercetător că acest lucru e cel puțin chestionabil. Uh, răspunsul uh, pe care îl primești la întrebarea ce potențial are agricultura să reducă efectele schimbărilor climatice depinde foarte mult de modul în care tratezi și abordezi costurile reducerii în sector. Deci ce fel de costuri pui pe aceste acțiuni? Și încă sunt multe lucruri care pot fi făcute în sectorul agricol, lucru arătat de valoarea de impact din, uh, asup, al companiilor în regulamentul prin împărtășirea poverii și regulamentului LUCF, și anume că poți reduce foarte multe emisii cu niște costuri foarte mici în, în sectorul agricol, evident, cu niște opțiuni puțin costisitoare și măsuri puțin costisitoare. Și cu o reducere de 8% în sector, de deci, ceea ce e foarte puțin, un cost foarte mic conform modelului proiectat. Dar sigur, trebuie să influențezi 10 milioane de fermieri. Asta cere efort și cere multe reacții țintite în diferite țări, în diferite state membre, în diferite regiuni și contexte. Și asta împărțit pe sectoare, sectorul creșterii animalelor și mai departe. Deci nu e o întrebare la care poți să dai un răspuns direct și ușor dar cred că există oportunități în sector și cred că nu e prea costisitor să acționăm acum. Cred că va fi prea costisitor dacă nu facem nimic, va fi mai costisitor în viitor. În legătură cu întrebarea legată de faptul că sectorul creșterii animalelor eh, simte cel mai bine durerea și suferă cel mai mult. Nu uitați eh, că emisii, 38% din emisii vin de la terenurile cultivate. Deci, eh, dacă vrem să reducem semnificativ eh, emisiile, trebuie să ne uităm și la sol, nu numai la animale. Deci avem nevoie de acțiune peste tot. Și acest efort trebuie împărtășit. În ce privește lucrurile pozitive, e evident, reducerea emisiilor este o provocare și eh, cred că sectorul acesta a rămas un pic în urmă față de celelalte și vedem asta începește reducerea emisiilor în timp. Dar asta nu înseamnă că e imposibil sau prea costisitor și cred că pozitiv e faptul că sectorul uh, uh utilizării terenurilor, mai ales agricultura, are potențial să-și îmbunătățească situația, să joace un rol de avancardă și să contribuie și față de alte sectoare. Există oportunitatea ca acest sector să devină lider și să uh, aibă inițiativa mai degrabă decât să fie văzut ca sectorul rămas în urmă și care trebuie să-și reducă emisiile. Apoi, un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun înainte de a-i da din nou cuvântul Kelly, au fost câteva comentarii în legătură cu importuri. Import anumite lucruri și exportăm anumite lucruri. Nu sunt expert în comerț, nu e domeniul meu, dar uh, ce știu este că impactul de scurgere a măsurilor de reducere a emisiilor e important. Deci dacă ne abordăm uh, reducerea emisiilor prin reducerea producției sau modul în care facem lucrurile în Uniunea Europeană, pentru a avea un nivel, dacă avem un nivel constant de cerere, asta va duce la importuri din exterior. Global vorbind, din punct de vedere al atmosferei, pentru că atmosfera e apolitică și agio nu contează în ce țară ești, uh, emisiile tot vor apărea, pentru că uh, aceste lucruri pe care nu le mai producem noi le vor produce alte zone și vor fi emisiile acolo. Acesta înseamnă scurgerea emisiilor. Deci e important să vedem cum răspundem la, cum reacționăm la asta și Asta era comentariul pe care Kelly îl făcea în legătură cu consumul. Deci trebuie să ne gândim nu doar în calitate de uh, agricultori sau dintr-o perspectivă comercială, dar și ca și consumatori și să vedem cum, cum uh, echilibrăm lucrurile. Și un ultim comentariu uh, legat de prima intervenție făcută la care n-am răspuns și anume cea legată de cum motivăm fermierii să acționeze. Cred că este un comentariu extrem de important, pentru că nu doar rezultatul e important, ci și cum îl obții. Dacă va exista o susținere uh, generalizată și un lucru foarte important la nivelul pe teren între oameni și dacă ne gândim cum uh, gândim și cum, cum, uh, cum concepem și cum implementăm uh, politicile, o cultură a încrederii, dacă vreți, o cultură mai mare a încrederii s-a dezvoltat între fermieri și organizații, autoritățile care se ocupă de acest subiect. De-a lungul anilor am avut un regim foarte strict de control din motive întemeiate ca să ne asigurăm că plățile sunt, banii plătiți sunt folosiți cum trebuie, uh, să ne asigurăm că banii publici sunt cheltuiți în mod corespunzător și corect, dar asta poate duce la un proces de luare deciziilor ca să fie, uh, care să respingă riscul, să fie uh, alergic la risc și Uh, fermierii să nu acționeze pe teren. Și sigur, depinde de statele membre să se asigure că își creează sisteme care să se asigure că plățile sunt realmente făcute. Asta nu e o chestie cu care se ocupe neapărat Uniunea Europeană, dar ne putem gândi la lucruri cum ar fi nivelul plăților, natura stimulentelor oferite și putem să începem să ne gândim și la modul în care sunt gândite aceste plăți, dacă vrem să fie abordări mai bazate pe rezultate, sau uh, alt tip. Deci, uh, pe măsură ce progresăm, uh, putem avea multe variante. Noi, în activitatea noastră, avem această trusă de scule, ca să spunem așa, și întrebarea se pune de ce nu apar rezultate la fața locului. O parte din explicație este faptul că fermierii uh, Uneori există o lipsă de ambiție a statelor membre de a implementa măsurile, dar și dacă sunt implementate, există o lipsă de motivație din partea fermierilor și cred că asta va fi extrem de important să, să abordăm acest subiect pe măsură ce progresăm. Președintele, aici se încheie acest, acest subiect, ne-am epuizat timpul. Aș vrea să le mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru munca lor excelentă și pentru prezentările foarte cuprinzătoare și răspunsurile pe care le-au dat la întrebările membrilor. Presupun că activitatea noastră și Uh, publicațiile noastre vor fi utile activității noastre și în ciuda Brexitului ne vom întâlni din nou. Vă mulțumim pentru o prezentare excelentă. Acum trecem la raportul uh, domnului Tibor Sani, raportul pentru aviz. E ultimul punct. Bugetul pe 2018, mandatul de negociere pentru uh, trilog. Cum spuneam, Tibor Sani este raportorul pentru aviz al comisiei noastre. Comisia de fond este cea de buget. Ca în fiecare an Comisia de buget adoptă un mandat pentru trilogul uh, pentru buget, bugetul 2018 în acest caz. 2018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 Azi este już z nami pan poseł Tibor Szani. Și inevitabil trebuie să avem și noi un aviz. Îl invit acum pe domnul Sani să ne prezinte avizul său. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem într-o fază foarte incipientă a acestui proiect, a acestui proiect. Dar cred că putem să ne punem de acord pe faptul că rolul agriculturii în dezvoltarea rurală este foarte clar în uh, multe țări și că foarte multe obiective ale Uniunii Europene încă mai trebuie atinse. Avizul meu trebuie poate extins și unele lucruri trebuie extinse chiar pe o perioadă nelimitată. Trebuie însă să fie foarte clar în uh, ceea ce privește cerințele din partea sectorului agricol pentru bugetul 2018. Proiectul de aviz, care nu este decât un document uh, tehnic, conține câteva elemente noi care trebuie îmbunătățite, cum ar fi, de exemplu, referirile la clauza fermierilor activi, la grupurile de producători și la lupta împotriva practicilor comerciale ilegale. Sunt convins că soluțiile inteligente, atât în domeniul agriculturii cât și în dezvoltarea rurală, trebuie să fie exploatate mai departe. Eu consider că este important să menționăm în aviz că trebuie dezvoltate. Avizul la prezent salută noile instanțe de observare a pieței și propune o extindere a abordării de observare. Așa că, stimate domnule președinte, dragi colegi, mă bucur de comentariile sau amendamentele dumneavoastră și mă bucur și de cooperarea viitoare cu raportorii din umbră și cu grupurile celelalte și cu colegii. Acum e momentul invitațiilor pentru contribuții din partea dumneavoastră, vă rog. Da, mulțumesc, spune președintele. Iar acum propun să-i dăm cuvântul mai întâi domnului Belder, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului, în primul rând, Aș vrea să vă spun că mi se pare foarte interesant ce ne-ați prezentat. Vreau să fac și eu câteva comentarii și aș vrea să mai adaug ceva despre colaborare. Avem nevoie de un buget uh, agricol foarte solid. Este vorba de o necesitate, având în vedere importanța agriculturii, multor provocări cu care ne confruntăm și poate că, și aici un comentariu din partea mea, am putea să mai menționăm faptul că rezultatul deci bugetul pe care îl vom atinge trebuie să rămână cel puțin la nivelul actual. În ceea ce privește diversitatea, e important să subliniem că e nevoie de o simplificare a regulilor, pentru că simplificarea duce la avantaje foarte mari. Al treilea punct, sunt foarte recunoscător, domnule raportor, pentru faptul că ați numit comunitatea producătorilor în mod explicit în textul dumneavoastră. Iar uh, regulile pentru crearea acestei organizații de producători nu sunt foarte clare. Ce trebuie să faci pentru a crea o organizație de producători? Să mă gândesc, de exemplu, la noi în țară. Deci, da, în principiu suntem de acord, dar cu prevederi mai clare combinația de susținere și mai bună organizare trebuie să meargă mână în mână, pentru că altfel aceste ajutoare nu pot fi folosite cu adevărat pentru o bună colaborare. Deci eu mă bucur oricum foarte mult de momentele de colaborare pe care le vom avea în cadrul raportului dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Andrieu are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte foarte rapid din partea mea. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Tibor Uh, Jani pentru activitatea sa de raportor. Aș vrea să subliniez un punct. E vorba de o lipsă de 2 milioane de euro pentru 2018 pentru intervențiile în cadrul crizelor uh, sanitare existente în domeniul uh, plantelor sau animalelor. Noi aici, în Comisia Agri, ne-am confruntat de mai multe ori cu o criză, cum a fost gripa aviară, cu, de o amplare mult mai mare decât cea pe care am cunoscut-o în anii trecuți. Și în momentul în care eram în mijlocul crizei aviare și din păcate nu, se termina, nu s-a terminat, trebuia deja să ne confruntăm cu următoarea criză, criza um, gripei porcine sau cu um, alte boli uh, de plante. Deci eu cred că această um, alocare este insuficientă, de exemplu, pentru anii care vor urma. Și vreau să profit de momentul acesta pentru a propune câteva proiecte pilot în sectorul vitivinicol pentru ca să punem pe picioare un plan de guvernanță europeană în cadrul unui uh, mize importante pentru că această, acest sector uh, al viilor scade pe an cu 8 până la 12% în productivitatea sectorului vitivinicol și mi se pare că e vorba de o provocare foarte gravă pentru viitorul sectorului vinicol. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Müller. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc foarte mult raportorului pentru avizul pe care ni l-a prezentat și propunerile pe care le face. Unele lucruri sunt interesante în documentul dânsului. Foarte important este însă să putem să avem un buget sustenabil. Pentru aceasta trebuie să ne implicăm activ și să luptăm uh, din răsputeri. Nu vreau întotdeauna să vedem transferuri din alte sectoare sau spre alte sectoare. Ceea ce mi se pare și mai important e ca fondurile care vin uh, din uh, fondul pentru crize și care sunt de obicei plătite înapoi dacă nu sunt folosite în anul respectiv. Pentru mine nu e foarte clar aici dacă la punctul 3 asta este ceea ce vreți să spuneți. Pentru că, după părerea mea, aceasta se întâmplă deja. Și ceea ce aș mai vrea să vă întreb este în legătură cu organizațiile de producători. Pentru că, de fapt, nu e foarte greu să creezi o organizație de producători, dar dacă e vorba de o suplimentare a fondurilor pentru a ajutora astfel de acțiuni, este posibil uh, prin lider sau prin alte cofinanțări? Deci aș vrea să știu mai degrabă dacă puteți să clarificați ceva în legătură cu soluțiile inteligente. Mi se pare că nu este încă foarte clar în textul dumneavoastră și aș vrea să-mi spuneți câteva ceva și despre importanța proiectelor pilot. Eu, din experiența mea, pot să spun că este ușor uh, să-ți dai seama dacă sunt bune sau nu. De multe ori ele sunt doar pentru a stimula anumite posturi doi ani de zile, după care eficiența nu se păstrează. Poate că am putea discuta în detaliu pe baza unor amendamente pe care am putea să le înaintăm pentru ca să influențăm lucrurile. Mulțumesc! Domnul Iar are cuvântul acum. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc în primul rând raportorului mai ales pentru că avizul dânsului este foarte scurt, dar foarte succint și la obiect și mi se pare foarte bine că rămâne la obiect, nu atâta proză și retorică. Tibor, chiar te-ai uh, concentrat pe subiect și mi se pare foarte bine. Salut uh, ideea uh, creării creierii unor observatoare ale pieței pentru culturi și zahăr pe care le-ați menționat la punctul 7. Mi se pare foarte bună propunerea dumneavoastră uh, de a încerca să combatem și situațiile de catastrofe naturale sau catastrofe în cazul unor epidemii. Și 20 de milioane de euro, da, într-adevăr, este un buget destul de limitat. Mă bucur de reuniunile de raportor din Umbra. Am câteva întrebări suplimentare pe care o să le pun atunci. Nu e foarte clar pentru mine ce vreți să spuneți cu articolul 2 când spuneți că uh, este toate fondurile existente în cadrul marjelor disponibile la rubrica 2 să fie rezervate pentru sectorul agriculturii. Am o problemă de înțelegere, iar la articolul 4 poate ar trebui să discutăm despre clauza referitoare la fermierii activi, care este menționată la articolul 9 din regulament. Eu zic că um, aici am mai avut ocazie să ne certăm totuși pe subiect și domnul comisar Cioloș la momentul respectiv vroia să creeze altă definiție, dar uh, punerea în aplicare a lăsat de dorit uh, după aceea, pe de altă parte. Deci trebuie să înțelegem mai bine ce vrem să spunem cu, uh, cu acești fermieri activi. Iar la articolul 6, când se vorbește de soluțiile inteligente, eu aș fi completat cu inovatoare, inteligente și inovatoare. Dacă nu aveți nimic împotrivă, atunci e deja rezolvat. Și mi-aș mai fi dorit, ca și alți colegi, să spunem că bugetul uh, agriculturii trebuie să rămână stabil, mai ales având în vedere Brexitul și schimbările pe care le va aduce cu sine, chiar dacă acum suntem încă în perioada de divorț, um, pentru că Marea Britanie încă este cu drepturi în Uniunea Europeană, au toate drepturile, toate obligațiile încă și bănuiesc că până la sfârșitul perioadei acesteia, acestei legislaturi, vor uh, fi uh, adaptate mijloacele financiare astfel încât să țină cont de Brexit. Dar văd că toți colegii sunt de acord cu mine și eu zic că va fi ușor la reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc oricum foarte mult și mă bucur de colaborarea viitoare. Mulțumesc, domnul uh, Tibor Mulțumesc foarte mult, așadar, e foarte clar. Și acum domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Aud discuții despre tot felul de chestii inteligente. Nu știu ce e inteligent la Bruxelles, dar foarte multe din aceste programe numite inteligente nu prea se implementează la fața locului și devin, de fapt, un coșmar. Pentru că toată birocrația, toată corupția uh, intră în joc și nu se mai pune în aplicare nimic. Ați vorbit și știm cu toții că am avut criza lactate, în sectorul lactate și am avut nevoie de mai multe informații. Avem nevoie de informații mai rapide eh, din partea statelor membre și că trebuie să acționăm mai repede. Asta este ce am învățat. Ceea ce aș vrea să spun e că trebuie să ne asigurăm în momentul în care creăm noi eh, instrumente sau noi eh, instituții, ce se întâmplă cu uh, fostele autorități care se ocupau, ce se întâmplă ca implicație de costuri, pentru că am senzația că asta este ceea ce facem. Duplicăm și paralelizăm, practic, toate organizațiile pe care le avem. Avem noi instituții care nu sunt, de fapt, preluate cum trebuie și în care nu, nu acționează cum ar trebui să acționeze. Haideți să le eliminăm mai bine și să avem mai puține acțiuni paralele din partea mai multor foruri pentru că în uh, domeniul schimbărilor climatice cred că putem să ne gândim la o soluție mai bună. Nu avem dat datoria să distrugem acest loc, ci din contru să creăm condiții mai bune. Și cred că trebuie să fie clar că trebuie să cheltuim mai mulți bani în acel domeniu dacă este necesar. Oamenii vorbesc despre ce pot face și ce nu pot face fermierii. Fermierii nu pot decât să cheltuiască bani în multe domenii, în, pe multe subiecte similare, dar după ce și-au terminat uh, treaba, mai au timp să mai uh, să mai îndeplinească și toate cele cerințe noi, oare, pe care le impunem dacă vrem să distrugem o afacere, trebuie să distrugem o fermă. Și dacă ai distrus-o, nu mai ai bani să-ți crești uh, familia, nu mai ai bani să faci nimic. Cine va fi lovit primul, mă întreb. Oare multe din aceste idei pe care le vehiculăm aici sunt poate nu sunt poate perfecte, dar măcar putem oferi uh, bani acestei industrii, iar ei nu fac acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nicholson. Noastră ne-ați readus pe pământ cu comentariile dumneavoastră. Dar pentru ca să înțelegem pacul și pentru ca să punem în aplicare pacul, avem nevoie de o oarecare inteligență și cred că și fermierii înțeleg acest lucru. Eu cred că agricultura este inovatoare, e foarte bine că e așa. Și cu ajutorul Bruxellesului. Mă uit acum la comisie să văd dacă e cineva. Doamna Sobceac, puteți lua cuvântul, vă rog? Wieczór, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc raportorului pentru un aviz foarte scurt, foarte la obiect. O să încep și eu să, o să încerc să fiu la fel ca și avizul dânsului. Avem o dilemă permanentă, să încercăm să vorbim despre lucruri pe care nu le-am văzut încă, nu am văzut încă proiectul de buget pentru 2018 încă, de aceea am și eu o dilemă și anume cum să comentez comentariile dumneavoastră la ceva pe care nu l-ați văzut încă. Noi la Comisie am încercat să întocmim un buget care să aducă suficientă finanțare pentru implementarea PAC, așa cum s-a stabilit în reforma din 2013. Însă, noi nu putem în fiecare an să reproiectăm PAC-ul, să reproiectăm legislația, pentru ca să facem spațiu pentru noi inițiative care nu au fost încă convenite, de fapt, în reforma din 2013. Sigur că eforturile comisarului Hogan și al comisarilor uh, colegi cu dânsul de simplificare vor aduce ceva um, aer curat în politicile noastre, dar noi rămânem în cadrul pe care l-am convenit în 2013. Acestea fiind zise, bugetul pe care îl vom prezenta în mai va oferi destulă finanțare pentru plățile directe, plăți directe care vor fi implementate în al treilea an, va fi al treilea an de implementare și noi sperăm ca prin experiența din 2016 și 2017 implementarea la fața locului să să fie îmbunătățită în mod considerabil, ceea ce se reflectă și în cerințele noastre bugetare. În ceea ce privește cheltuielile de piață, veți vedea că acestea au scăzut lejer față de 2016 și 2017. După cum știți, pachetul de 500 de milioane de euro care a fost adoptat atât în 2016 cât și în 2017 nu va avea niciun impact asupra bugetului din 2018. Însă, ceea ce putem deja să spunem este că bugetul va include o cerere de măsuri Um, bugetare împreună cu nevoile reduse, pentru că este al patrulea an în care se iau aceste măsuri. Când uh, e să vorbim despre epidemii, epizotii și alte crize de pe piață, Comisia rămâne foarte vigilentă și observă evoluțiile de pe piață Iar în caz că aceste acțiuni sunt necesare, avem uh, instrumentul unei uh, scrisorii amendate pe care o să o prezentăm în toamnă și vom avea ocazia să introducem și cerințe bugetare suplimentare dacă este necesar. Când e vorba de al doilea pilon, nevoile de plăți vor fi mai ridicate decât le-am văzut în 2016 și 2017, pentru că programele au ajuns la o viteză de croazieră și suntem în linie cu implementarea. Încheierea programelor va fi aproape terminată pentru următoarele proiecte și nu va mai fi nevoie de altceva. Și când mai avem, uh, când mai vorbim și de proiectele pilot, noi suntem interesați de propunerea dumneavoastră. Noi considerăm că propunerea Comisiei pentru proiectul de buget va fi uh, susținută de, de Coma, Comisia Agri. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar uh, din ceea ce am auzit de la dumneavoastră, se vede că înțelegeți foarte bine planificarea bugetară și că aveți chiar mai multe informații decât avem noi. Condiționalitatea este un subiect foarte important. Mediul, ecologizarea, altă temă importantă. Eu cred că și în următorii ani o să avem de-a face cu crize și e foarte important să reacționăm la aceste crize. Iar acum are cuvântul raportorul din nou. Vă rog dacă puteți să reacționați eventual la ce a spus comisia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și celor care au luat cuvântul pentru observațiile foarte importante pe care le-au făcut. După cum v-am spus, uh, din motive de reglementare, statutul actual al raportului este mai degrabă cea de raport tehnic decât un raport politic. Eu cred că aici sarcina noastră este tocmai să completăm raportul cu conținut politic. Chiar dacă am văzut sau n-am văzut bugetul, e clar că aceasta e o problemă practică și vom putea să o depășim în urmă, ca și, așa cum am făcut-o și în anii trecuți, când uh, Comisia făcea propuneri în paralel, noi am creat aici uh, preferințe și uh, linii directoare pe care le urmăream. Deci eu propun tuturor ca, indiferent ce se va întâmpla cu raportul acesta, el va fi o expresie a ceea ce dorește Parlamentul European din bugetul viitor. Și sperăm ca și Comisia să fie hotărâtă în respectarea ideilor noastre. Câteva cuvinte despre ce au zis diferitele grupuri politice. În mod evident, pentru mine ca raportor, E foarte important să rămân deschis la față de ideile dumneavoastră, de, față de viziunile Parlamentului. Dacă îmi spuneți că simplificarea e esențială, da, eu vă înțeleg, mergem în această direcție. Același lucru și în legătură cu chestiunile care țin de scandalele sanitare, ultimele scandaluri la care am fost martori, uh, au arătat cât de slabi uh, suntem, ce sisteme slabe avem. Deci e clar că e nevoie de o schimbare uh, prin intermediul bugetului. De asemenea, definițiile. Aici avem întrebarea cheie. Eu sper că în foarte multe domenii în care nu există definiții clare să se îmbunătățească. Trebuie să înlăturăm această lacună, să spunem că în continuare considerăm că uh, trebuie să avem uh, o definiție clară. Dar dacă în toate aceste definiții avem nevoie de progres, e clar că putem face pași înainte. Comisia a menționat de asemenea și că um, consideră foarte importante proiectele pilot care au devenit, uh, care sunt cunoscute deja, uh, noi vrem același lucru, noi vrem ca dacă un proiect pilot funcționează, să continuăm cu el, sigur. Colegul nostru a făcut o referire la problema că peste tot avem inteligent. Într-adevăr, trebuie să ne punem întrebarea ce înseamnă inteligent când e vorba de agricultură. Eu vă mulțumesc foarte mult și am înțeles după prima discuție pe care am purtat-o astăzi, mă uit dacă dați din cap, că eficiența este ceea ce e foarte important. Văd că toată lumea a specificat nevoia de eficiență. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Amendamentele pot fi depuse la raportor. Vă mulțumesc pentru dezbaterea foarte interesantă. Pentru cei pe care mâine nu-i voi revedea, vreau să vă urez un Paște fericit, să vă odihniți în această vacanță de Paște și sper ca mâine să terminăm puțin mai repede. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o seară plăcută. La revedere!